Well, uh, good afternoon, everybody. Shall we resume our proceedings? Um, uh, this is item 22 of our agenda. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. O actualizare a informațiilor în legătură cu evoluțiile recente din cadrul uh, OMC. Dați-mi voie să vă spun că aceasta constituie o parte specială a întâlnirii noastre pentru că ni s-au alăturat uh, membrii uh, ai Comitetului de Coordonare a Conferinței Parlamentare privind uh, OMC. Avem o întâlnire comună, așa încât este o mare plăcere pentru mine să îi salut pe uh, uh, oaspetele nostru, după cum știți, pentru că acest lucru s-a spus uh, uh, de mai multe ori. Comitetul de coordonare este structura de conducere a conferinței parlamentare privind OMC. De aceea, de fapt, are o, două o dimensiune parlamentară OMC-ului. Este o acțiune comună în acest Parlament și Uniunea Interparlamentară care a fost lansată în 2002. Există 22 de membri în acest comitet de coordonare. Majoritatea sunt prezenți aici în sală, în rândurile din spate. Salutări tuturor, îi salut pe toți. Și vreau să Vă salut uh, prezența la uh, Parlament. Uh, ei sunt aici pentru că, <coughs> pentru că mâine se vor întâlni în ședință una dintre cele două uh, întâlniri uh, se uh, țin aici la Bruxelles în clădirea Parlamentului. Uh, deci, înainte de a trece mai departe să abordăm uh, agenda, dau uh, cuvântul lui Lar uh, Harrison de la IPU, care este omologul nostru în Comitetul de Coordonare. Domnule președinte, domnule Morera, mulțumesc pentru această primire călduroasă. Vreau să vă spun că este o plăcere pentru mine să mă aflu uh, aici în Parlamentul pe care l-am părăsit cu 14 ani în urmă. Am fost uh, în Parlament 10 uh, ani în absența lui Oliver din Canada, care din păcate nu a putut să vină. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru că ne-ați invitat să participăm la această întâlnire și colegilor dumneavoastră pentru că uh, le dați posibilitatea să asculte ce se discută. Este o întâlnire a Comitetului de Coordonare a conferinței parlamentare. Noi considerăm că uh, este important uh, ca parlamentarii din toată lumea să vorbească, mai ales când e vorba de chestiunile comerciale care sunt atât de uh, importante. Uh, suntem în mod deosebit încântați să ne aflăm astăzi cu dumneavoastră aici, eurodeputați, dat fiindcă jucați un rol atât de important în, de pildă, negocierile comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite. În numele colegilor mei, în, suntem numai urechi și sperăm că vom avea și uh, idei pe care putem să le preluăm și să le discutăm în ședința noastră uh, de mâine. Așteptăm și conferința uh, ministerială uh, din toamnă. Președintele, mulțumesc. E o plăcere să fiți aici, să fim, uh, să coprezidăm această întâlnire. Sigur, subiectul acestei părți a ședinței noastre este informarea cu privire la evoluțiile recente din cadrul OMC. În acest sens avem un uh, oaspete special, domnul Rufus Ierxa, director general adjunct uh, la Organizația Mondială a Comerțului. Îl invit uh, să ne vorbească despre cele mai uh, recente evoluții din cadrul OMC. Domnul Ierxa a fost director general adjunct al OMC din anul 2002. Răspunde de soluționarea uh, litigiilor, proprietatea intelectuală, accesul la piață, facilitarea comerțului. De asemenea, are răspunderi în ceea ce privește administrarea internă și supravegherea uh, bugetului de 200 de milioane al OMC-ului. Înainte a fost uh, ambasador la Geneva din partea Statelor la la uh, GATS. Înainte a, a fost în uh, Camera Reprezentanților din Statele Unite într-o subcomisie care este omologul nostru în Statele Unite. O subcomisie privind comerțul. Domnul Ierxa, vă mulțumim că ați venit la ședința noastră. Așteptăm să ne vorbiți în special despre pregătirile care au loc înainte de conferința ministerială din decembrie. După intervenția dumneavoastră o să dau cuvântul uh, nu numai membrilor uh, acestei comisii, ci și uh, membrilor din Comitetul de Coordonare să pună întrebări. Vă rog să vă implicați pentru că este o dezbatere comună. Domnule Iersa, uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Morera, mulțumesc eurodeputaților, îi mulțumesc lui Lord uh, Harrison și este o plăcere să mă aflu astăzi, uh, astăzi aici cu dumneavoastră. Este, această întâlnire este un jalon important în relațiile OMC cu uh, parlamentarii, relații care au progresat și s-au consolidat de-a lungul anilor. Am parcurs uh, un drum lung de la prima întâlnire din 1999 în Seattle, când uh, v-ați implicat, și mai bine de un, o decadă mai târziu, relațiile cu eurodeputații s-au intensificat. Ne întâlnim uh, frecvent uh, cu uh, parlamentarii din Uniunea Interparlamentară, Uh, pentru a uh, ne actualiza reciproc uh, informațiile, pentru a vedea care sunt oportunitățile pentru liberalizarea în continuare a comerțului, pentru consolidarea acțiunilor OMC. Desigur, activitatea acestui, acestei comisii și Comitetului de Coordonare este foarte importantă pentru noi. Am avut a avut o întâlnire ministerială la Cancun, Bruxelles, uh, Hong Kong și la Geneva și, desigur, uh, așteptăm uh, să participați activ la conferința ministerială de la Bali de la sfârșitul acestui an. Așa cum ați spus, am lucrat mai bine de 9 ani în Congresul American și, și dumneavoastră, ca și noi, suntem cei mai apropiați de uh, electorat, să vedem cum se transpun uh, rezultatele uh, negocierilor internaționale în politica internă. Suntem gata să lucrăm uh, strâns cu dumneavoastră în această încercare și în viitor. Nu o să fiți uh, surprinși că o să încep evaluarea mea prin a spune că există încă greutăți mari în economia mondială. Uh, nu am ieșit la liman încă, lucrurile uh, merg destul de greu, șomajul uh, este foarte ridicat, există amenințări în ceea ce privește securitatea alimentară, trebuie să abordăm schimbările climatice și alte astfel de aspecte. Din păcate, nu prea sunt vești bune nici pe frontul comerțului am uh, uh, publicat cifrele pentru 2012 și perspectivele pentru 2013 ale OMC. Am crescut uh, numai cu 2%. Această creștere va continua în 2013. Avem o previziune de 3,3% creștere care este sub media de pe 20 de ani de 5%. Însă Importurile și exporturile țărilor din tranziție vor crește de 3-4 ori mai mult, peste 5% în 2013 și 7,5% în 2014. Aceste economii nu numai că își vor uh, genera propria dezvoltare, dar și redresarea mondială. Geografia se schimbă rapid, cu 20 de ani în urmă, 60% uh, din comerțul mondial era un comerț nord-nord 30% nord-sud eh, și numai 10% sud-sud. Până în 2020 ne așteptăm ca eh, comerțul eh, sud-sud să ajungă la o treime din volumul global al comerțului. Aceste schimbări au un impact nu numai asupra țărilor noastre, dar și asupra compoziției structurii industriilor din întreaga lume s-au uh, obținut progrese în tehnologie și transporturi, ceea ce a dus uh, la o extindere a lanțurilor uh, valorice globale. Unele țări s-au inserat mai bine în economia mondială. Comerțul nu înseamnă numai vânzarea de produse finite și servicii unei alte țări, ci e vorba de țări care în comun uh, fac uh, produse uh, globale și fiecare țară contribuie în diferite etape ale realizării unui produs. O altă evoluție pozitivă a fost faptul că până acum, cel puțin, guvernele s-au abținut de la restricții și protecționism pe scară largă, în ciuda dificultăților care au apărut din 2008 încoace și considerăm că acest lucru se datorează regulilor, normelor și sistemului de soluționare a litigiilor și de monitorizare în cadrul OMC, care ne-a permis să ne uh, menținem angajamentele față de piață. Uh, totuși, uh, fragilitatea și caracterul inegal uh, al redresării arată că protecționismul rămâne în continuare o amenințare, de aceea este necesar să avem structuri de monitorizare adecvate. Ceea ce este clar pentru noi la OMC uh, este că piețele trebuie să rămână relativ deschise și că strategiile țărilor trebuie să se bazeze pe promovarea și susținerea uh, creșterii printr-o mai mare interdependență economică. Comunitatea trebuie să rămână vigilentă, astfel încât politicile de protecționism să nu se uh, insereze uh, în mixul de politici. În legătură cu runda de la Doha, rămâne, după cum știți, un exercițiu dificil. Negocierile sunt uh, într-un impas, în ciuda convergenței uh, tehnice în legătură cu o serie de aspecte. Totuși, vedem faptul că conferința ministerială de la Bali din acest an va fi o ocazie să se realizeze rezultate, cel puțin în trei domenii, facilitarea comerțului, agricultura și chestiuni legate de dezvoltare. Acordurile vor avea o semnificație Uh, comercială și vor fi orientate către uh, dezvoltare pentru că mai multe țări vor să-și mărească puterea de cumpărare un acord privind facilitarea um, comerțului uh, va reduce întârzierile la granițe, la frontiere și birocrația. Costurile de Uh, deplasare uh, adaugă în fiecare an 1,8 trilioane de dolari. Deci în fiecare an se adaugă această sumă la costurile pe care le reprezintă uh, mișcările comerciale. Reducerea acestor costuri ar însemna beneficii pentru toată lumea, pentru că asta înseamnă că se cheltuie mai puțin cu costurile tranzacțiilor și sumele uh, pot să fie uh, în beneficiul producătorului sau consumatorilor. Acest lucru este în favoarea unor țări în curs de dezvoltare. Uh, țările care nu au ieșire la mare și care depind de tranzitul prin țările învecinate pentru a avea acces la piață. Un aspect legat de negocierile privind facilitarea comerțului este că acestea includ și o legătură între uh, implementarea uh, angajamentelor viitoare între țările în curs de dezvoltare și capacitățile uh, tehnice de creare de capacități, astfel încât să pună în aplicare măsurile menite să accelereze tranzacțiile. Al doilea domeniu, agricultura, am văzut că se poate ajunge la un acord uh, veghind ca uh, contingentele de import să nu fie sub nivelul uh, scontat din cauza unor motive comerciale, asta înseamnă că asta ar crea oportunități mai mari de a extinde exporturile unor produse agricole competitive. Sunt schimbări care au uh, loc și în alte domenii ale agriculturii. Un aspect este problema uh, cumpărării în vederea creierii de stocuri pentru a susține uh, piața internă, apoi uh, angajamente în legătură cu exportul, uh, concurența. În aceste domenii discuțiile rămân spinoase și succesul unui compromis sau unei căi de a progresa sunt incerte, depind de Uh, dorința părților uh, de a ceda fiecare câte ceva. O, trei, uh, o a treia sferă importantă la Bali este legată de chestiuni de dezvoltare, inclusiv crearea unui mecanism pentru a monitoriza felul în care funcționează diferite dispoziții din cadrul OMC Uh, am uh, putut să finalizăm schimbările la aceste dispoziții. Există o mare probabilitate uh, să se adopte un pachet pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Apoi, asistența pentru dezvoltare. O să avem în iulie o a patra revizuire la Geneva a asistenței pentru dezvoltare Până acum răspunsul, reacția a fost impresionantă. Uh, s-a ajuns la 45 de miliarde de dolari în 2010, 82% față de momentul inițial de lansare a inițiativei. Însă presiunile bugetare au uh, un uh, efect și o serie de angajamente au scăzut în 6, la, cu 6 miliarde în 2011 nu avem încă cifrele pentru 2012. Uh, trebuie să monitorizăm lucrurile și să găsim surse suplimentare de finanțare pentru construirea în continuare de capacități. În încheiere aș vrea să mă refer la evoluțiile uh, recente în ceea ce privește acordurile comerciale regionale și un al doilea aspect, raportul recent al uh, directorului uh, general în ceea ce privește viitorul. Uh, în primul rând, chestiunea regionalismului. Este clar că în contextul unor progrese timide uh, în cadrul rundei Doha, acordurile comerciale regionale au devenit o opțiune atractivă. Vedem multă mișcare pe acest front atât uh, uh, comerțul transatlantic, cât și în relațiile comerciale uh, Asia-Pacific. Asistăm la o creștere a numărului de acorduri regionale. Oricum am monitorizat atent aceste evoluții. Desigur, avem un acord comercial, un mecanism de monitorizare a acestor acorduri de fapt, raportul Fanion al OMC în 2011 este axat pe această probleme și s-a ajuns la două concluzii principale. Proliferarea acordurilor comerciale regionale va rămâne o tendință puternică în viitor. Majoritatea acestor acorduri trec dincolo de uh, chestiunea uh, comercială. Ele uh, Uh, urmăresc uh, o intensificare a regulilor și a politicilor. Cea mai mare uh, provocare este cum să se multilateralizeze acordurile regionale. Dat fiindcă suntem aici la Bruxelles, cred că ar trebui să spun ceva în legătură cu parteneriatul mai strâns potențial între Uniunea Europeană și Statele Unite, Canada și Japonia, țările cu economii dezvoltate. Sigur, acest lucru ar fi benefic pentru creștere și locuri de muncă, cu condiția ca aceste acorduri să uh, abordeze obstacolele reale în calea comerțului între UE și aceste țări. Obstacolele sunt, în general, bariere non-tarifare. Nu e vorba de reguli și norme comerciale. Deci, uh, nu vor uh, fi câștiguri reale uh, dacă aceste bariere, aceste obstacole nu sunt uh, abordate. Acum, ceea ce a spus directorul general la mine în legătură cu viitorul comerțului. S-a, creat un panel din 12 persoane care să analizeze provocările la adresa uh, comerțului global în secolul 21. Uh, principalele teme se referă la convergență, convergența uh, regimurilor uh, principale ale membrilor uh, OMC, convergența regimurilor non-multilaterale, s-a discutat acest lucru în raport, convergea, convergența între comerț și alte chestiuni de politică publică, coerența globală în ceea ce este măsurile non-tarifare, chiar și convergența uh, comerțului cu alte uh, politici în domeniul inovării sau politicile sociale, de pildă. Acest raport nu oferă răspunsuri. Este o invitație la meditație în legătură cu modul în care contextul comerțului uh, viitorului uh, va arăta. De aceea așteptăm să ascultăm care este perspectiva alegiuitorului în ceea ce privește aceste evoluții. Aștept evaluările dumneavoastră. Domnule președinte, o să mă opresc aici și, desigur, mă bucur că mă aflu aici și aștept să răspund uh, la întrebările dumneavoastră și să aud comentariile dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Propun ca tema viitorului comerțului să uh, rămână uh, de discutat la următorul punct, pentru că este un punct uh, special pe ordinea de zi. Prima solicitare de intervenție uh, vine din partea unui parlamentar uh, brazilian, Hugo Napulian. Bun venit! Este prima oară când Uh, vine pentru uh, că a fost numit recent în Comitetul de Coordonare. Este important pentru el acest lucru. Acest uh, comitet de coordonare este structurat pe baza reprezentării geografice. Deci Brazilia este salutată ca membru pentru că aveți o nouă responsabilitate în ceea ce privește comerțul, așa încât sper că veți transmite acest mesaj Parlamentului din Brazilia. Cunosc bine acest Parlament, am fost de câteva ore acolo. Deci, domnule, aveți cuvântul. Uh, the floor is yours. Uh, thank you. Mr. Chairman, uh, I... Domnule președinte, uh, mi s-a spus că am circa 5 minute timp la dispoziție, dar domnul Serghei mi-a spus că mâine ar trebui să abordez problema uh, noi poziția directorului general. Este corectă această informație? Sau Adică vreți să insist acum asupra acestui punct sau mâine? Intervenție fără microfon a președintelui. No, it will be brief, you know. Uh... Atunci va fi o intervenție scurtă. E drept, în Brazilia vorbim portugheză, dar... Dar dacă doriți, domnule președinte, pot vorbi portugheză. Sunt vorbitor de engleză, totuși. Ce preferați dumneavoastră, domnule președinte? Portughez. Ok. Bun, portughez, am înțeles. Ok. I'll, I'll, uh, I'll speak in Portuguese. Senhor Presidente, senhores membros. Domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, Senhor presidente, senhores, senhoras, membros da mesa. Așadar, doamnelor și domnilor, onorați membri ai Comisiei INTA, țările care sunt reprezentate aici sunt și vizate de intervenția mea. Vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima bucuria și încântarea pentru faptul uh, de a-l putea uh, reprezenta aici pe directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului. Dintre mai mulți candidați, în urma unui proces de selecție. Am uh, avut șansa de a fi ales uh, uh, în funcția mea. Iar pentru noi, brazilenii, această, acest lucru mai întâi reprezintă o mare recunoaștere a, a calității activității noastre, a calității învățământului din Brazilia, care a generat pe uh, uh, precum uh, șeful meu, directul general a studiat în Brazilia, mai apoi a devenit diplomat și și a continuat studiul post-universitare la Institutul Vio Brauco dând dovadă timp de 15 ani, zi de zi, de uh, calitățile sale. Timp de 15 ani a fost uh, director general al OMC. Este un mare cunoscător al mecanismelor și angrenajelor care funcționează în cadrul OMC, dar în același timp este și unul care a înfruntat uh, Uh, alături de ONC, marile provocări ale timpului. ONC trebuie să rămână modern, trebuie să rămână uh, o organizație cu o activitate de actualitate, mai ales în aceste vremuri care se schimbă foarte rapid. În plus, pe lângă meritele sale personale și profesionale, alegerea directorului general al OMC și numirea uh, unui uh, director general din Brazilia este o recunoaștere a uh, dinamismului uh, economic din America Latină și arată în același timp că Brazilia este un partener uh, economic uh, și comercial deosebit. Caracteristicile geoeconomice și geopolitice solicită și reclamă din partea OMC o adaptare continuă la nevoile prezentului. Încă de la înființarea sa în 1994 ca organizație succesoare a GATT, OMC și-a asumat uh, lupta alături de economiile emergente împotriva protecționismului. Eșecul rundei de la a doua, liberalizarea, globalizarea sunt uh, toate întrebări și chestiuni la care OMC trebuie să, își găse- să găsească un răspuns pentru a-și păstra rolul de lider în comerțul global, mondial. Trebuie ca prin uh, activitatea sa OMC să poată uh, contribui la o redistribuire uh, echitabilă și inclusivă a bunăstării în lume. Eu cred că uh, ambasadorul care a fost uh, ales uh, în această funcție este unul care merită de plin acest, această funcție, care știe să caute și să găsească consensul, are experiență internațională dincolo de activitatea sa profesională desfășurată în Brazilia. Să sperăm așadar că stabilitatea noului director general va, uh, îi va permite uh, coordonarea uh, pozițiilor și opiniilor celor 159 de membri ai OMC. Vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a-l felicita uh, pentru uh, accederea în noua funcție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da cuvântul acum domnului Yerks, care este director general adjunct. M-a rugat să poată oferi și un scurt comentariu. I, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să completez afirmațiile antevorbitorului meu. Mai întâi vreau să spun și eu că Selecția care a fost uh, făcută este una excelentă. Știm că domnul ambasador a uh, desfășurat o bogată activitate pe parcursul a mai multor ani la Geneva. Înțelege foarte bine mecanismele comerțului internațional și care sunt mecanismele multilaterale și suntem foarte fericiți de nou, noul, noul sistem eh, care permite o selecție echitabilă, transparentă eh, a eh, concursului pentru ocuparea postului de director general. Am avut nouă candidați, am avut multe discuții, am avut multe deliberări, am avut sesiuni deschise în care toate, toți candidații au avut prilejul de a-și prezenta ideile și programele și, în ultimul rând, am avut foarte mulți candidați foarte buni. Eh, ceea ce, eh, ceea ce scoate în evidență cu atât mai mult meritele domnului ambasador. Aș mai face însă o completare. În momentul în care devine director general, ambasadorul va avea o nouă funcție. Va fi primul uh, director general al GAT, respectiv OMC din America Latină, ceea ce este o recunoaștere a rolului crescând al acestei regiuni într-un uh, sistem uh, comercial uh, global multilateral. Vrem să arătăm prin asta că există o nouă abordare inclusivă în cadrul OMC. Ambasadorul Oviedo va fi primul care vă va spune că în momentul în care ești ambasadorul, eh, în care ai ajuns în funcție de director general al OMC, nu mai ești eh, nu mai ești reprezentantul unui, eh, unui stat, nu mai ești funcționarul unei țări, ci îți lași, îți lași practic pașaportul la intrare, ești un om preocupat de chestiuni internaționale, globale și și nici nu poți uh, alt minter uh, să, uh, să obții consensul între 159 de membri. Noi suntem foarte bucuroși pentru că știm că nou director general are într-adevăr aceste, aceste aptitudini de, de negocieri, de, de, are această calitate diplomat, de diplomat pe care suntem siguri că o va pune în slujba organizației. Sigur, există există mândrie în uh, există o oarecare mândrie când un reprezentant din țara ta devine director general, dar, dar uh, vă spun și eu că și eu am și eu, uh, după ce am fost parlamentar în Statele Unite, am ajuns într-o funcție internațională în care a trebuit uneori să vorbesc cuvinte foarte dure și respicate, chiar cu foștii mei colegi de guvern. Deci, eu cred că Uh, eu cred că Roberto Carvalho este o persoană cu un mare potențial de a aduce mai departe OMC-ul. Da, de fapt, uh, domnul ambasador a fost împreună cu alți candidați uh, invitat de această comisie. Și am apreciat capacitatea și aptitudinile sale nu doar de a răspunde la niște întrebări, ci și în legătură cu niște chestiuni de specialitate. Adică nu putem decât să subscriem și noi la felicitările care îi se aduc și să exprimăm mulțumirea că a ajuns director general al OMC. Și atunci eu cred că domnule general, director general este poate cel mai bun în măsură să răspundă la provocările noastre cu care ne confruntăm, dar mai întâi să dăm cuvântul domnului Catherine Bearder. To wait for everybody else. Uh, my apologies. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am fost că am întârziat puțin pentru că am participat la o altă reuniune înainte. Din păcate am pierdut uh, o mare parte din intervenția dumneavoastră, domnule director general adjunct. Mă interesează însă foarte mult uh, viziunea dumneavoastră cu privire la regionalizare. După cum știți, uh, am uh, uh încercat uh, să negociem uh, cu țările ACP pe acordul IP, negocieri care au fost foarte îndelungi și asidui. Și avem impresia că Sigur că noi am grupat uh, țările după criterii geografice, dar avem uh, grupuri precum SADEC, Comitata uh, Africii de Est, care însă nu sunt, nu sunt entități um, omogene adică se află în aceeași regiune din, după criterii geografice, dar uh, sunt cu economii foarte diferite. De exemplu, Camerunul, Camerunul vrea să se rupă de grupul uh, în care a fost uh, practic inclus. Și dacă runda de la Doha nu se, nu se poate împreteni cu această idee a regionalizării, mă întreb și vă întreb, de fapt, cum credeți că s-ar putea uh, nuanța real, relația cu unele din, din statele din aceste eh, grupuri și blocuri, mai ales eh, state mai, mai mărunte. Și în Regatul Unit, eh, de exemplu, țara din care provin eu, există disensiuni față de multe probleme din, și chestiuni și afaceri europene care sunt discutate aici. Totuși, noi suntem în continuare membri ai acestei Uniuni. Președinte, dacă vreți să vă mai scrieți la cuvânt, vă rog să ridicați mâinile acum. Și acum uh, Francisca Keller, din partea stângii Europene Unite. I'm still from the Greens, so I'm Domnule președinte, uh, tot sunt, sunt și acum la vers și sper să și rămână la vers, da? Mă rog. Um, Există o oarecare percepție în Europa că anume că rolul OMC este în scădere în plan global și că e nevoie de, o reforme, de reforme profunde la nivelul OMC. Credeți că s-a recunoscut de către noua conducere a OMC această nevoie de reformare a organizației? Și cum ar urma să fie organizat un astfel de proces? ce credeți dumneavoastră, domnule director general adjunct, ce credeți că ar trebui să cuprindă această reformă? Ați vorbit uh, despre acordul, uh, despre negocierile pentru acordul de liber schimb, uh, acordul comercial cu SUA. N-ați spus însă ce impact ar avea asupra activității OMC. Puteți să ne elaborați puțin pe marginea acestei chestiuni? Și în al treilea rând, uh, uh, nu a progresat prea mult dosarul de relației uh, dintre comerț și modificările climatice. Credeți că există posibilitatea ca noua conducere a OMC să revitalizeze această dezbatere? Mulțumesc și acum, în numele stângii Europene Unite, vă rog. non-presence of the members of parliament from the conservative groups from Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că cred că și sper că absența colegilor conservatori din uh, partea cealaltă a salei nu uh, vizează și poziția lor față de viitorul OMC. Ambasadorul brazilian a vorbit deja despre ultimele evoluție, despre importanța uh, numirii unui nou director general în persoană uh, unui, expert din uh, America Latină. Înțeleg că în una din audieri, domnul Azvedo, a spus că contează atât ce faci cât și a ce nu faci și uh, că uh, el speră că activitatea OMC va putea veni și în sprijinul membrilor mai săraci ai OMC, um, enunțând aici sferile comerțului, uh, agriculturii și ajutorului pentru dezvoltare. Dar acum vreau să vă întreb la modul concret. Cum vedeți Eh, impactul eh, numărului crescând de acorduri bilaterale între eh, țările OMC. Oare acestea nu împiedică revitalizarea abordării multilaterale? Adică dacă există un acord deja ratificat, cum poate fi acest acord ratificat de un stat membru să fie adaptat la noile eh, obiective de multilateralitate pe care le preconizează OMC. Și apoi, cum vedeți eh, provocarea așa numitei parlamentarizări a OMC? Adică, având șansa unei acompanieri uh, de tip parlamentar a activității uh, OMC, credeți că acest lucru poate uh, întări, consolida componenta de multilateralitate? Din partea grupului FD, intervenție fără microfon. So the, the WTO has, I think, been extraordinarily successful OMC a reușit să reducă foarte multe din barierele tarifare. Ehm, dar pentru mine este foarte dificil să aflu în ce măsură s-au redus și barierele tarifare din cadrul comunităților europene. Care este în acest caz uh, relevanța unui, unui bloc regional care uh, este protejat de o barieră tarifară de uh, barieră tarifară. Și deci ce rol mai are o, o împărțire în blocuri de liber schimb a globului în secolul 21? Socialiștii și democrația acum. Question follows on from that in that WTO has, as uh, William Dartmouth says, been quite successful in terms of liberal. Lord Dartmouth spune că implicit că liberalizarea este de vină. Eu susțin OMC, dar în ce măsură OMC uh, răspunde la provocările modernității? Spre exemplu, și în și în acest Parlament ne preocupă situația accidentului din Bangladesh și dimensiunea de responsabilitate socială corporatistă în cadrul relațiilor comerciale. Există posibilitatea la, în cadrul OMC să fie responsabilizate prin OMC companiile multinaționale în sensul evitării unor astfel de accidente pe viitor? Apoi, în ce privește evaziunea și frauda fiscală, uh, globalizarea economiei a crescut și uh, proporția uh, fraude și evaziunii fiscale și cred că OMC ar trebui să-și asume în acest sens oarecare răspundere pentru a găsi o soluție la, la uh, această problemă, pentru că dacă continuăm să susținem liberalizarea, trebuie să facem în așa fel încât liberalizarea să nu uh, distorsioneze uh, disponibilitatea de fonduri pentru servicii publice. Și ultima întrebare în legătură cu economia digitală. Cum ne raportăm la bunuri care nu sunt uh, comercializate fizic, ci uh, doar prin, uh, pe cale electronică, în mod virtual? Dumneavoastră, în raportul dumneavoastră, spuneți că nu distindeți eh, între aceste forme de comercializare, dar ele au, eh, fiecare mod de comercializare are un impact eh, distinct. Și cred că OMC ar putea să joace un rol important în definirea mai exactă a acestui impact. O, o ultimă întrebare. Una din inițiativele emblematice va fi negociată curând la Bali. Pascal Amni a spus că negocierile sunt relativ avansate, că s-a ajuns la o, o la ce? În ce privește facilitatea, facilitarea comerțului s-a ajuns deja la 60%. pot să vă întreb dacă într-adevăr putem spera că acest acord cu privind facilitarea uh, comerțului uh, să, să devină realitate? A wide variety of challenges. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate. Sunt foarte diferite. Voi încerca să găsesc răspunsuri potrivite pentru fiecare. Cred că ar trebui să începem uh, prin a vorbi despre regionalizare și implicațiile regionalizării atât în ceea ce privește sistemul OMC, cât și în ceea ce privește cooperarea multilaterală și economia internațională în general. Ei bine, există mai multe posibilități de a privi acest lucru. În mod evident, multe dintre eforturile regionale întreprinse au fost anticipate la crearea sistemului OMC. Am stabilit reguli de la bun început, de fapt am stabilit reguli în GATT, reguli care au fost preluate de către OMC, iar aceste reguli recunoșteau nevoia de sprijinire a integrării regionale. Asta pentru ca mai apoi regiunile astfel integrate să se poată integra la nivel mondial și să, să creeze spații comerciale de mari dimensiuni, precum cele european. În sistemul nostru de reguli, am stabilit uh, clar sau am spus clar că aceste procese sunt pozitive, însă ele trebuie să respecte, bineînțeles, principiile nediscriminării principii care se aplică la nivel mondial. Da, într-adevăr, reducerea barierelor netarifare sau tarifare la nivel regional sunt de bun augur în parte. Însă, Bineînțeles, în momentul în care se creează acorduri regionale, nu trebuie să se uite niciodată uh, nevoia de deschidere a acestora spre, spre exterior. Acordurile regionale, bineînțeles, se bazează pe integrarea regiunilor, după cum o spune și numele, însă, în același timp, toate acordurile regionale trebuie să respecte aceleași reguli, reguli OMC, care se aplică în cazul absolut tuturor partenerilor comerciali. Și uh, Astfel, prin intermediul acestor uh, reguli s-a creat practic fenomenul regionalizării. Într-adevăr, uh, preferințele există, însă, după cum spunea intervenientul, cu cât uh, există noi și noi, cu cât se stabilesc noi și noi preferințe, cu atât preferințele vechi sunt date la o parte. Există o mulțime de Uh, state care au încheiat uh, acorduri preferențiale cu uh, cei mai importanți furnizori de care, pe care îi au. Dar, bineînțeles că tocmai aceste acorduri încheiate fac posibilă încheierea unor noi acorduri care să îi atragă de partea statelor și pe ceilalți potențiali măcar furnizori. Uh, E importantă respectarea acelorași reguli și importantă este îndreptarea din direcția regionalizării spre sistemul multilateral, pentru că sistemul multilateral de comerț este practic uh, uh, ambiția noastră, ambiție pozitivă din toate punctele de vedere, cel puțin până în momentul de față. Da, uh, bineînțeles, ținem cont de fenomenul regionalizării și uh, vă spuneam deja că este inclus în uh, regulile noastre. Și așa ajung la a doua întrebare cu privire la reforma care este sau nu necesară la nivel OMC și întrebarea cu privire la importanța OMC-ului, OMC-ului la nivel internațional. Spun uh, la această întrebare un, un singur uh, lucru. Majoritatea acordurilor uh, comerciale la nivel internațional respectă regulile OMC în momentul de față. Poate să se va schimba lucrul acesta odată cu uh, încheierea acordului uh, de liber schimb dintre UE și Statele Unite ale Americii, dar până și acesta respectă reguli OMC. Și, de fapt, toate acordurile Uniunii Europene cu China, India sau mai știu eu cine respectă uh, regulile OMC. Deci, oricât de importante ar fi în momentul de față acordurile bilaterale, sistemul multilateral este în continuare singurul sistem care stă la dispoziția actorilor comerciali, actori la nivel uh, uh, internațional, pentru stabilirea unor standarde comune. Deci, e drept avem acum de face cu uh, o intersecție complicată sau o suprapunere complicată între multilateralism și celelalte fenomene, dar cu toate acestea rolul OMC nu scade din punctul meu de vedere. Uh, dacă vă uitați la numărul de litigii aduse în atenția OMC-ului acum, vă dați seama că numărul acestora a, a crescut, iar acest număr crescut este o dovadă a importanței acordate de către actorii comerciali internaționali tocmai acestei uh, organizații, Organizația Mondială a Comerțului. Aceasta este doved, dovada succesului OMC care sunt consecințele unui mare aranjament bilateral. Deci dacă luăm cele două mari economii mondiale și anume cea europeană și cea uh, americane care negociază acum un acord de liber uh, schimb. Ei bine, dacă aceste negocieri vor avea succes, e clar că impactul uh, acordului asupra sistemului multilateral este unul de netăgăduit. Sper din tot sufletul că acest uh, impact va fi unul pozitiv, dar haideți să vedem ce se întâmplă. Negocierile continuă, nu îi uh, invidiez deloc pe negociator, însă dacă acest acord va fi încheiat, atunci e clar că uh, OMC-ul va trebui să decide dacă acest acord uh, creează sau nu discrepanțe, dacă respectă sau nu toate regulile OMC sau dacă uh, împinge ceilalți actori mondiali uh, la negocieri de același fel. Însă, deocamdată, acesta este singura negociere de acest tip, singura de această anvergură. Mai există și uh, negocieri între SUA și uh, diferite state ale Americii Latine, însă acestea sunt de mai mici dimensiuni. Aceste acorduri mai mici, cu siguranță, vor avea un uh, impact pozitiv asupra multilateralismului, însă, bineînțeles, acest efect pozitiv poate fi evaluat în timp, e nevoie de timp. S-a pus o întrebare cu privire la regulile OMC care țin cont de sau nu de modernizare, de ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivel mondial? Ei bine, această întrebare este valabilă în multe domenii. În ceea ce privește, spre exemplu, dezvoltarea și uh, protecția mediului înconjurător. În acest domeniu, OMC-ul a tot pledat în ultimii ani pentru uh, o importanță mai mare acordată problemelor de mediu în contextul negocierilor comerciale. Runda de la Doha, pe de o parte, încearcă să creeze o suprapunere perfectă între activitățile OMC și uh, activitățile uh, organizațiilor mondiale care se ocupă de protecția mediului înconjurător. Dar dacă se va ajunge la negocierea unui nou acord privind protecția mod- mediului înconjurător la nivel mondial, ei bine, această negociere nu trebuie să fie purtată la OMC. Cu siguranță nu OMC-ul trebuie să decidă asupra scăderii uh, emisiilor de dioxid de carbon. Însă, un astfel de acord, o astfel de convenție mondială ar avea un impact asupra comerțului și acest impact asupra comerțului ar trebui să fie cercetat de către OMC. Iată Uh, unde există in, intersecția între regulile privind uh, comerțul și regulile privind protecția mediului înconjurător. Intersecție pe care vrem să o păstrăm și să o promovăm. Acum, în ceea ce privește importanța activităților parlamentare în ceea ce privește uh, recrearea sau reformarea sistemului OMC. Ei bine, uh, OMC-ul vă pot spune că ține din ce în ce mai mult cont de realitățile parlamentare din uh, diferitele state. Noi suntem un uh, acord, non, noi suntem uh, un organism interguvernamental, dar cu toate acestea ne dăm seama că avem nu doar ocazia, dar și obligația de a interacționa din ce în ce mai mult noi, instituțiile OMC, cu atât organismele guvernamentale ale statelor membre, cât și cu organismele parlamentare ale statelor membre. Dacă vă gândiți, spre exemplu, la forumul public pe care îl ținem anual la Geneva, vă dați seama că, iată, purtăm anual dezbateri uh, largi, uh, profunde asupra unor teme foarte, foarte importante. Atât uh, reprezentanții guvernamentali, cât și reprezentanții parlamentari, iată, sunt interesați de ceea ce facem noi și noi îi ascultăm la rândul nostru. Ați pus o serie de întrebări, întrebări cu privire la evaziunea fiscală. Cred că am putea privi puțin mai larg această întrebare. Vorba de, discutând despre regulamentul financiar, regulamentele financiare și impactul acestuia asupra comerțului internațional. Uh, Adevărul este că există puține reguli cu privire la impozitare în cadrul GATT, iar în cadrul OMC există dezbateri cu privire la, spre exemplu, taxele de export și uh, uh, dacă sau acestea sunt sau nu uh, în acord cu regulile OMC. OMC-ul nu se implică în discuțiile privind regul regulamentele financiare, n-a făcut-o niciodată. OMC-ul se bazează pe un set de acorduri, un set de acorduri care vizează transferul, uh, transferul de bunuri, transferul transfrontalier de bunuri. Abia din anii 90 încoace începe, am început să ne aplicăm atenția și asupra serviciilor. Sunt deloc încrezător că OMC-ul se va ocupa vreodată de evaziunea fiscală. Însă, în ceea ce privește fi, regulamentul, regulamentele financiare, e clar că există o serie de activități în acest sens la nivel mondial. Spre exemplu, G20 are o, o mulțime de inițiative în acest uh, sens. Și, uh, cu siguranță, aceste reglementări vor merge foarte departe, mult mai departe decât uh, a putut vreodată merge OMC-ul în domeniul său de responsabilitate. Poate că sistemul nostru va fi, sau modelul nostru va fi considerat ca atare de către organismele internaționale în, activi- în uh, activitățile lor de reformare a sistemelor financiare. Însă Asta rămâne de văzut. În orice caz, cred că discuțiile cu privire la regulile menite a guverna sistemul financiar vor continua mult timp de acum încoace. Gândiți-vă, spre exemplu, la problemele pe care le aveți aici în Europa privind uh, uh a, reglementările de acest uh, gen. Nici măcar la nivel european nu reușiți să ajungeți ușor la un uh, consens. Acum, Vă amintesc raportul pe care vi l-am prezentat. Actorii pe care i-am consultat spuneau clar că trebuie să ne adaptăm realității. Economia digitală este o dovadă a schimbărilor uh, care, s-au, uh, care au suferin, suver, survenit la nivelul economiei mondiale în ultimul timp. Noi am tot discutat în ultima perioadă despre, spre exemplu, comerțul electronic, care este o fațetă a schimbărilor înregistrate. Se pune însă întrebarea, și aceasta este întrebarea esențială, care sunt uh, politicile și restricțiile naționale în ceea ce privește comerțul electronic și uh, impozitarea acestor uh, tranzacții. Deci, iată, ne apropiem, suntem cu picioarele ancorate în realitate. Încă nu am avut o dezbatere, o dispută, un litigiu pe această temă la OMC, însă cu siguranță lucrurile se vor schimba, cine știe. Acum, în ceea ce privește facilitarea comerțului, Sper din tot sufletul, sau mi-ar plăcea să spun că ajun, ne îndreptăm spre un acord pe această temă la uh, Bali, însă adevărul este că în continuare disensiunile sunt numeroase, negocierile sunt intense, uh, și cred că eu, în numele OMC, ar trebui să dau <laughs> dovadă de diplomație acum. Cineva spunea că un bun <laughs> diplomat este unul care se gândește de două ori și încă bine înainte de a nu spune nimic. Cred că în contextul acesta al uh, facilitării comerțului ar fi mai bine să, să tac. Să spun pur și simplu că sperăm din tot sufletul că negocierile vor culmina cu un acord la Bali un astfel de acord ar fi o dovadă clară a faptului că, iată, OMC-ul funcționează bine. Domnul președinte, vă mulțumim foarte mult. Haideți să trecem la punctul 23. În continuare, cu privire la... Vom vorbi despre comerț, viitorul comerțului, provocările legate de convergență. Iată, avem aici, în fața noastră, un document care <laughs> este, de fapt, un raport al grup, grupului la nivel înalt pentru definirea viitorului comerțului. Acesta a fost convocat anul trecut, în 2012, de către directorul general al OMC, Pascal Lamy. Raportul a fost finalizat de curând, a fost publicat pe 24 aprilie Puteți uh, găsi la intrare copii ale acestui raport, uh, fie în franceză, fie în engleză. Și astăzi urmează să purtăm o, un prim schimb de opinii cu privire la acest raport. Vorbim astăzi despre provocările legate de convergență. L-am invitat pe domnul Reinhard Quick aici el a fost asistent al președintelui uh, Business Europe. Uh, domnia sa a făcut parte din acest uh, grup la nivel înalt, a reprezentat acolo Business Europe. Domnul Quick de asemenea, este președintele grupului de lucru al Business Europe cu privire la OMC. And he will by... Va fi urmat de doamna Iul Jorgensen un uh, oaspete periodic al acestei comisii care reprezintă Comisia Europeană. Așadar, să începem cu unde este oaspetele nostru. Domnule Reinhardt, uh, aveți uh, cuvântul pentru a prezenta această temă foarte importantă. Mulțumesc, domnule președinte, onorați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să prezint principalele elemente ale raportului, viitorul comerțului. Domnul Toman, mi-a cerut să le prezint astăzi, își deci cere scuze că nu poate să fie prezent astăzi aici, ar fi vrut să vină. Cred că, în general, raportul este un rezumat interesant al provocărilor actuale Uh, cu care se uh, confruntă sistemul și după ce am uh, ascultat discuțiile pe care tocmai le-ați avut, cred că acestea punctează faptul că multe din problemele pe care le-ați punctat se regăsesc în acest raport. Dat fiindcă acest raport merge dincolo de problemele uh, comune ale rundei de la uh, Doha, nu este surprinzător că Uh, nu găsiți uh, soluții la uh, cum poate fi rezolvată rezolvat impasul unde de la Doha. Se ține cont de realitățile comerțului, mai ales schimbarea valorii globale. Cred că OMC-ul trebuie să găsească răspunsuri cum să răspundă la schimbarea uh, valorilor. Produsele astăzi sunt făcute în întreaga lume, atunci trebuie să ne punem întrebarea cum regulile comerțului internațional trebuie să susțină uh, schimbarea valorilor globale. E vorba de tarife, facilitarea comerțului, standardele, barierele non-tarifare, investițiile. Pentru a, schimba, pentru a susține lanțurile de valori, cred că OMC trebuie să uh, vizeze liberalizarea uh, tarifelor pe aceste lanțuri și în special eliminarea tarifelor pentru produsele intermediare. Dacă îmi permiteți un punct de vedere personal, liberalizarea tarifelor nu răspunde la o liberalizare de-a lungul întregului uh, lanț uh, global al valorilor. Dacă ne gândim de pildă câte produse sunt necesare pentru a produce un panou sonar, solar sau o, o moară de vânt, atunci o să înțelegeți problema eliminării tarifelor la produsele finite. Liberalizarea este bună în general, însă ar fi totuși mai bună dacă uh, ar afecta tot lanțul de producție. Nu o să intru în detalii în legătură cu primul și al doilea capitol al raportului. Acestea oferă date statistice utile în legătură cu comerțul mondial, beneficiile liberalizării comerțului și deschiderea scenei uh, comerciale într-un context uh, mai larg. Vreau să abordez problema tarifelor Uh, barierelor non-tarifare. Acestea uh, sunt un obstacol în calea liberului schimb de mărfuri, uh, oricum ele scad, în comparație cu creșterea influenței măsurilor netarifare. Membrii panelului sunt de acord cu această idee. OMC-ul trebuie să abordeze această problemă pentru a formula agenda comerțului în secolul 21. Și chestiunea există, deja ați abordat-o în discuții. Trebuie să găsim un echilibru între reglementările justificate de politică publică și dispoziții care au tendințe protecționiste. Cred că nu este ușor să găsești un echilibru întotdeauna. Raportul spune foarte clar că numai chestiunile discriminatorii trebuie să fie abordate dar nu spațiu politic uh, al membrilor OMC. Un alt exemplu este absența unor reguli clare uh, ale OMC-ului în uh, ceea ce privește concurența, subvențiile și materiile prime. De aceea avem măsuri de protecție a comerțului, prin care țările vor să creeze condiții de egalitate. În Business Europe am spus întotdeauna că ar trebui să existe un mecanism de mediere care să abordeze măsurile netarifare în uh, runda de la Doha. Ar fi o modalitate de uh, a aborda astfel de măsuri uh, fără să se recurgă la biroul de soluționare a litigiilor uh, ale OMC. Ar trebui să fie un mecanism pe baze voluntare pentru rezolvarea problemelor care sunt uh, generate de măsuri netarifare. O să prezint acum cel de-al treilea capitol, viitorul OMC. S-a spus deja că există o susținere pentru uh, principiile de bază, nediscriminarea, tratamentul național, tratamentul națiunii cele mai favorizate și transparența. Aceste principii trebuie să fie menținute pentru a deschide și mai mult uh, comerțul uh, mondial. De asemenea, suntem de părere că trebuie să existe un consens uh, în uh, luarea deciziilor. Dacă sunt uh, membri care se opun deciziilor, aceștia trebuie să își justifice punctul de vedere. Dați-mi voi să mă refer acum la acordurile de tratament preferențial. Vedem că liberalizarea are loc pe plan bilateral. Însă acordurile de comerț preferențial nu pot să uh, progreseze. Există riscul vasului cu spaghetti, spaghetti bowl, cum s-a numit uh, acest pericol și s-au făcut trimiteri la proiectele Uniunii Europene și Statelor Unite. Un astfel de acord de liber schimb ar putea să uh, sporească, să intensifice uh, Uh, comerțul uh, prin cooperare uh, în reglementare. De asemenea, s-ar stimula comerțul cu terțe țări și nu numai comerțul între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acest acord nu ar trebui să fie exclusiv și am văzut, de pildă, participarea motivată a Japoniei. Deci, nu mă preocupă viitorul uh, OMC. Sunt uh, aproape sigur că importanța OMC-ului va crește. De ce? Dacă uh, ne gândim că TPP va fi la baza unor acorduri, atunci avem deja un plan al negocierilor viitoare. Dacă sunteți mai uh, sceptici și considerați că acordurile comerciale preferențiale creează uh, prea multă divergență, divergență se pot uh, rezolva problemele și cum se poate face asta în cadrul OMC. Dacă aceste abordări legate de acordurile de liber schimb eșuează și sper că nu se va întâmpla, lucrurile se mută la Geneva. Toate drumurile așadar conduc la Geneva. Sunt o serie de chestiuni nenumerate care sunt relevante pentru OMC în viitor. Restricțiile la export, pe care le-a menționat domnul Iaxa, OMC-ul trebuie să abordeze restricțiile la uh, export însă taxele uh, la export nu sunt interzise. Și ce facem cu sistemul uh, dublu de prețuri pentru resursele naturale, de pildă? Apoi, politica concurenței, absența unui teren de egalitate uh, în domeniul competiției între uh, firmele de stat și cele de uh, particulare nu există aceste reguli se, se aplică între timp, întreprinderilor sau uh, statului. Investițiile. Am avut pe uh, ordinea de zi, dar din păcate investițiile au fost scoase de pe uh, agenda rundei de la Doha. Veți înțelege cât de importante sunt acordurile de investiții și probabil că ar trebui să existe un acord multilateral privind investițiile. Apoi, rolul secretariatului. Raportul arată că secretariatul OMC ar trebui să aibă un rol mai puternic. Este o organizație care uh, este uh, dirijată uh, de membri și membrii nu vor să dea un rol sporit secretariatului. Însă dacă ne gândim la acordurile comerciale preferențiale, sunt acorduri care nu Uh, respectă regulile OMC, nimeni nu le atacă la biroul de soluționare a litigilor. Nu ar trebui oare să dăm secretariatului rolul de gardian al tratatelor și să atace astfel de încălcări? Ca european, mi-e ușor să accept acest lucru. Apoi, Raportul face un apel la convergență, convergența regimurilor comerciale între uh, membrii OMC, convergența uh, între sistemele pluraliste, convergența între uh, comerț și politicile interne și convergența uh, între comerț uh, și uh, măsurile netarifare de politică publică. A fost o scurtă prezentare a unui raport mult mai uh, mare. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept discuțiile. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult. E un raport uh, extensiv, aproape 50 de pagini, dar a fost un rezumat bun domnul Jorgensen, doamna Jorgensen. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat la acest eveniment astăzi. Pentru că ceea ce se întâmplă uh, în activitatea Uniunii Interparlamentare este foarte important. Aș dori să îmi exprim recunoștința pentru raportul excelent care a fost uh, pregătit uh, de panel și, de, și directorului general Lamy pentru că a inițiat acest exercițiu. O abordare echilibrată este importantă, este utilă și contribuie la o dezbatere necesară în legătură cu comerțul uh, internațional. În, uh, noi, la Comisia Europeană, crește, credem în uh, rolul central al comerțului și vrem să întărim acest pilon. Sistemul multilateral este un bun public. Toți membrii OMC trebuie să uh, îl uh, consolideze și este cu atât mai important acum când există provocări la adresa fluxurilor comerciale. To this challenge and Trebuie să răspundem acestor provocări și de, de aceea trebuie să reflectăm asupra acestor chestiuni. Panelul în raportul său analizează provocările la adresa sistemului multilateral și formulează unele recomandări uh, care sunt împărțite în patru blocuri de teme strategice pe care domnul uh, Quick deja le-a menționat. În comentariile mele aș, da, aș dori să mă uh, concentrez pe primul dintre aceste blocuri tematice care vizează relația cu runda de la doua și agenda acesteia. Pentru că uh, observăm că uh, runda de la doua este uh, de importanță esențială. Concluziile rundei de la doua ne permit să abordăm și chestiuni de, pe termen lung. Credem că există riscul ca sistemul de uh, comerț multilateral și OMC vor fi, uh, vor fi subminate uh, de <clears throat> evoluțiile actuale care, vor, care pun în pericol însăși ordinea comercială globală. Tocmai de aceea eh, OMC trebuie să se străduiască să-și asume această, eh, acest rol eh, global. În ce privește recomandările specifice, se încurajează flexibilitatea, dar și aplicarea principiului reciprocității, ținând cont, evident, de diferitele realități pentru diferiți membri. Reciprocitatea și flexibilitatea au fost constatate și în ultima decadă, dar <clears throat> eh, ele sunt eh, foarte importante și în negocierile actuale. Flexibilitatea și reciprocitatea apar și în eh, alte domenii, cum ar fi facilitatea, facilitarea comerțului și credem că această provocare din urmă Uh, trebuie să ne trebuie să le avem în vedere. Așa cum și directorul general recent ales a spus că trebuie să ținem este, uh, trebuie să ținem cont de faptul că în țări tot mai țările sărace, oameni, eh, trăiesc oameni săraci, în țările eh, mai bogate trăiesc și cetățeni care sunt mult mai bogați. Și tocmai de aceea, um, prin sistemul multilateral, uh, OMC ar putea să-și uh, însușească și uh, unele reforme care sunt deja extrem de actuale. Este important ca lucrurile să se unească odată și să putem merge înainte. Ceea ce ne readuce la negocierile curente și uh, sistemul multilateral. Există un risc ca membrii OMC să nu poată să uh, se pregătească pentru noua reuniune ministerială din decembrie. Organizația s-a uh, îndepărtat comparativ cu alte inițiative de la obiectivele inițiale. În acest context, ni se pare îngrijorător că unii membri ai OMC încă continuă să joace eh, jocuri tactice cu eh, OMC și eh, periclitează astfel sistemul multilateral. Este clar că un grup mic de restrâns de membri practic a deturnat facilitarea comerțului pentru, ca obiectiv uh, general pentru OMC. Ministrii uh, au căzut de acord că uh, cea de-a opta conferință ministerială de la Geneva trebuie să formuleze obiective foarte clare. Aceste obiective care au rezultat până la urmă au fost foarte modeste, dar ele constituie baza pentru pregătirea celei de-a noua conferințe și ne temem că s-ar putea să nu ajungem la, un la adoptarea unui instrument care este de altfel foarte simplu, cel al facilitării uh, comerțului, uh, care ar avea impact și asupra uh, facilitării accesului pe piață. Vedem Uh, în schimb angajarea multor membri în uh, negocierea altor tipuri de acorduri. Ca și alții, uh, în ce privește negocierile și acordurile bilaterale, am început și noi astfel de negocieri, însă suntem conștienți de impactul pe care l-ar putea avea aceste negocieri bilaterale și acorduri bilaterale. Trebuie uh, de aceea să ținem cont de nevoia de a trece mai departe la nivelul următor, cel al acordurilor multilaterale. Trebuie să ne arătăm disponibilitatea pentru deschiderea eh, față de eh, noile forme de eh, comerț și la Geneva va trebui să dăm expresia acestor preocupări. Trebuie să găsim un numitor comun la la nivel global și, evident, OMC va avea un rol de jucat în acest context. Modificările eh, de valori, schimbările de valori eh, recente eh, fac necesar acest lucru. Și în acest sens suntem de acord cu concluziile panelului că OMC trebuie să se continue, să continue să se concentreze atât pe agenda rundei de la doua, cât și pe alte, celelalte obiective prioritare. Doar așa putem să eh, sperăm că va fi încunat eh, de succes eh, și a noua rundă de convorbiri de la Geneva pentru ca să putem rezolva principalele provocări curente la nivel global. Vă mulțumesc, domnule președinte. Let me call on our... Mulțumesc și acum vreau să ofer posibilitatea oaspeților noștri de a pune comentarii, și de a pune întrebări uh, membrilor Parlamentului European. Zi. Domnul Helmut Scholz uh, are cuvântul din partea Stângii Unite. want to be brief um, because I guess it is clear for all of ca și pentru noi și pentru oaspeții noștri este foarte clar că acest document uh, de pregătire a conferinței ministrale de la Geneva uh, nu va fi discutat doar astăzi. Acest document de pregătire va fi discutat în repetate rânduri până la conferința ministerială de la Geneva deci e nevoie de intensificarea dezbaterii pe, această, pe tema acestui document. Am uh, cinci chestiuni concrete de observat, de comentat, tot în legătură cu acest uh, document de lucru. La pagina, pagina 6, dar și la pagina 12, se face trimitere la uh, așa numitul principiu Aid for Trade, ajutor pentru comerț. Uh, se vorbește aici despre provocarea pe care o constituie investițiile pentru facilitarea comerțului. Poate ne explicați mai pe înțelesul nostru cum ar trebui să funcționeze acest principiu, cum se gândește OMC să guverneze această această formă de cooperare. În al doilea rând, cum uh, vreți să legați sistemul multilateral de uh, parteneratele transatlantice uh, comerciale și cele pentru investiții. În ce privește măsurile netarifare, se oferă aici o descriere a lor și o descriere a impactului lor. Acum vreau să menționez o problemă care n-a fost până acum menționată. Uh, comerțul ar trebui să țină cont și de politicile economice generale ale tuturor membrilor. Adică, situația comercială actuală a membrilor OMC trebuie să uh, fie cumva uh, coroborată cu strategiile economice globale uh, uh, formulate și urmărite de OMC. Adică vedem o discrepanță între politica, politice publice și, um, și situația reală. pentru că deocamdată vedem că există niște Uh, principii ale economiilor occidentale care încet, încet încep să se clatine și, uh, și încep să apară, în schimb, uh, alte forme de comerț. De aceea vreau să întreb cum influențează aceste diferite culturi și filozofii activitatea OMC și ce poate face OMC pentru o mai mare echitate uh, între membrii. Mă refer aici la cele uh, conținute în pagina 13. Deci, uh, cum, cum se pot realiza legalit, eh, cum se poate realiza prin comerț o mai mare egalitate și o mai mare echitate între membrii OMC. Adică cum, cum, uh, cum poate comerțul, de exemplu, reduce eh, decalajul dintre, dintre bogați și săraci? Și nu cel de urmă, cu privire la agricultură, aici avem o mare eh, problemă. Eu cred că prezentarea uh, Uh, cuprinde mai multe contradicții. Uh, la pagina 5 uh, este o, o prezentare sumară domeniului agricol, dar la pagina 35, dacă nu mă înșel, acolo este o prezentare mai detaliată, oricum destul de echivocă, dacă puteți să elaborați puțin. Și acum din partea verzilor și cred că n-am greșit, doamna Keller. Thank you also for presenting this very interesting Mulțumim pentru prezentarea acestui raport foarte interesant și am două întrebări. Ce înseamnă de fapt această investiție pentru uh, comerț? Investment for trade. Și uh, cum uh, vă gândiți că va fi pusă în aplicare multilateralizarea acordurilor uh, de liber schimb actuale? Adică cum vor decurge negocierile în, într-un cadru multi- sau plurilateral? pentru că această formă uh, de negocieri, acest format de negocieri nu a, găsit, nu a fost uh, sprijinit de foarte mulți uh, alți membri ai OMC decât cei inițiatori. Deci, um, deci, nu știu dacă există o susținere pentru principiul convergenței pe care dumneavoastră îl propuneți. Raportul reintroduce Um, două elemente care au uh, dus la uh, eșecul uh, conferinței OMC din 2003. Ce v-a determinat să vă schimbați părerea, să repropuneți aceste elemente care au fost controversate din totdeauna la nivelul OMC și care nu au întrunit susținerea uh, Uh, statelor în curs de dezvoltare, care sunt membri ale OMC. Mulțumesc! Ah, our colleague, uh, colleague Des from the European People's Party. Din partea PPE, domnul Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine ganz kurze Frage an die Kommission. O scurtă întrebare la adresa Comisiei. În octombrie 2010, dacă nu mă înșel, la Strasburg, am uh, am uh, adoptat o decizie cu privire la negocierile Mercosur, în care se spunea că uh, Comisia este uh, solicitată să admită importuri de produse agricole din America Latină doar în cazul în care, din punct de vedere a standardelor minime ecologice și de sănătate animală, sunt respectate standardele minime. Uh, deci, o hotărâre de adoptată cu două treimi acum două, uh, trei ani și vreau să știu exact în ce măsură Comisia respectă această decizie. Pentru că pentru că nu văd de ce am accepta că în situația în care noi folosim cele mai uh, bune și mai puțin nocive insecticide să, să acceptăm importuri din țări în care sunt folosite tot felul de substanțe care la noi sunt interzise. Uh, speaker. Următorul vorbitor. The list, please. Uh, Nicola... Nu văd pe nimeni din partea Uniunii Interparlamentare. Domnul Rimaldi. Că, uh, a number of... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, multe recomandări din acest raport sunt interesante și le consider pozitive. Am însă unele întrebări în legătură cu următorul fapt. Personal consider că dacă vrei să ai succes într-un acord comercial, fie că este bilateral sau multilateral, este necesar să există un oarecare grad de convergență între părți cu privire la anumite măsuri care trebuie apoi uh, uh, puse în aplicare la nivel național. Și atunci, Uh, ce uh, instrumente de valoare putem folosi în acest uh, domeniu? Evident, cu mai mult comerț avem mai multe locuri de muncă și avem mai multe oportunități dacă putem presupune că la nivel național există și un sistem fiscal eficace care um, se ocupă de redistribuirea corespunzătoare a veniturilor realizate și că există, presupunând în același timp că există instrumente de eh, combatere a corupției. Corupția întotdeauna este o tentație atunci când ai de a face cu comerțul extern, cu eh, achizițiile publice în plan intern și așa mai departe. Aici, aici este eh, și în raport cuprinsă și o remarcă cu privire la combaterea corupției, care de fapt nu este o sarcină și o atribuție a OMC. Dar este o premisă pentru un comerț uh, de succes. Apoi mai sunt și ONG-urile, reprezentanții, uh, organizațiile profesionale uh, și acestea diferă de la, stat mem- de la stat membru la stat membru. Uneori parlamentele ele însele sunt implicate Uh, total în elaborarea acordurilor, în altele uh, mai puțin. Deci, efortul de convergență ar trebui să abordeze și diferitele politici naționale care practic trebuie uh, aproximate pentru ca un acord comercial să aibă succes. Harrison. Domnul Harrison. I, was taken by what Mr. Yerkes said. Domnul Iorx uh, a spus foarte clar că parlamentarii sunt uh, cei care sunt cei mai apropiați de uh, cel mai apropiați de cetățeni. Și uh, uh, acest lucru s-ar putea extrapola și la, uh, la acest grup interparlamentar din cadrul OMC. Adică, ce vreau să spun eu cu asta? Trebuie ca dezbaterea noastră să poată ajunge și la, la opinia publică, la publicul larg, prin intermediul nostru. Pentru că prin intermediul colegilor noștri parlamentari legați de activitatea OMC, putem să putem să extindem dezbaterea dincolo de cadrul acesta parlamentar, inclusiv la sindicate, la reprezentanții eh, diferitelor grupuri de interese implicate. În Camera Lorzilor, de exemplu, am avut eh, eh, recent o întâlnire cu ONG-uri și alți actori interesați pentru a dezbate chestiunea conferinței ministeriale de la Bali. Știu că uh, uh, dumneavoastră în Parlamentul European ați avut uh, șansa de a-l primi în mijlocul dumneavoastră pe comisarul Carl de Gucht în dimineața aceasta. Dar oare dincolo de aceste contacte mai există și alte contacte ale parlamentarilor? Very much. Mulțumesc, spune președintele. Da, experiența noastră chiar este una fericită. În dimineața aceasta am avut o dezbatere foarte dinamică cu comisarul de Gucht Comisarul European pentru Comerț. Da, aș avea și o întrebare, dacă îmi permiteți. Și vreau să fiu, foarte cinstit. Uh, pe mine m-a... Uh, eu am regretat uh, lipsa unor noi propuneri în acest raport și atunci vă întreb. Raportul acesta este un produs al unei, uh, al unei rețineri deliberate din partea autorilor sau sau reflectă de fapt uh, uh, cât de puțin suntem încă de acord cu privire la rețeta succesului și ieșirii din impas. Care, care care au fost reacțiile la acest raport, uh, așa, pe coridoarele OMC? Puteți să ne oferiți uh, vreo informație în acest sens? Se înscrie la cuvânt uh, cineva din adunarea la inter parlamentare. Da, Michel Mazar din Iordania. Covers the broadly, as you just uh, rightly said. Raportul, după cum bine ați spus, nu oferă niciun fel de recomandări concrete. Pornind de la experiența din Iordania și relația dintre Iordania și vecinii care au uh, prețuri mai mici pentru energie, la energie. Și uh, dată fiind uh, existența unor uh, blocade impuse cetățenilor iordanieni. Să nu uităm că Iordania a fost unul dintre primele state arabe care a aderat la OMC. Iată, pornind de la această experiență, avem o mulțime de uh, situații sau ne confruntăm cu o serie de situații care sunt prezentate în acest raport, dar doar atât, prezentate și fără să fie însoțite de niciun fel de recomandări concrete. Există, din punctul nostru de vedere, o serie de state uh, dezvoltate care au beneficiat uh, tare mult de pe urma OMC-ului, mai uh, în, în detrimentul, practic, uh, statelor uh, în curs de dezvoltare, precum uh, Iordania. Avem nevoie de mai multe eforturi pentru ajutorarea statelor în curs de dezvoltare, precum Iordania. Domnul președinte, vă mulțumim pentru această prezentare. <laughs> Sperăm că acesta nu va genera neapărat un al doilea raport chiar mai detaliat decât primul. Să suri mai întâi de toate domnul Quick. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, ajutorul pentru comerț. Prima întrebare pusă. Dacă vă gândiți că probabil va exista un acord privind facilitarea comerțului, veți vedea cât se poate declar cum uh, vor putea fi făcute investiții pentru dezvoltare pe viitor, în special în statele în curs de dezvoltare. Uh, Aceste investiții vor fi făcute în cazul în care comerțul transfrontalier este posibil. Și deci, cred că asta va duce, bineînțeles, și la dezvoltarea structurilor OMC. N-am prea înțeles întrebarea privind uh, măsurile non-tarifare. S-a spus clar că OMC-ul oferă o mare marjă legislației naționale, mare marjă de acțiune. Și am văzut asta în special în domeniul uh, comerțului și raportului dintre comerț și uh, protecția mediului înconjurător. Dacă toate acestea duc neapărat la o mai mare egalitate, așa cum spunea domnul Scholz, uh, mă cam îndoiesc. Însă problema este următoarea în momentul în care sunt eliminate, barierele duc, bineînțeles, la mai multă liberalizare și, uh, desperat, la mai multă bunăstare. Există contradicții între baza de politici și agricultură. Cred că în raport s-a spus că politicile există și pot fi uh, Um, dezvoltate în continuare, astfel încât să nu se ajungă la astfel de contradicții. În în ceea ce privește investițiile și ce s-a schimbat în urma lor. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani, ne dăm seama că un lucru uh, ce s-a schimbat este tocmai lanțul uh, global de valoare. Aceste lanțuri s-au schimbat. Statele care vor să participe la aceste lanțuri, oare nu au senzația că beneficiază mai mult uh, de pe urma acestui uh, lanț de distribuție globală deci, uh, beneficiază mai mult de, de pe urma acestuia în cazul în care s-au încheiat uh, acorduri multilaterale. Cred că puține s-au întâmplat la nivel mondial uh, în ultimii 50 de ani, puține lucruri care să nu fi fost luate în considerare de OMC în 2009, 2008. Acum, în ceea ce privește corupția și transparența. Raportul ne arată cât se poate de clar că cu cât sunt mai bune guvernele, cu atât uh, sunt mai bune și relațiile comerciale ale unui stat. Iar în acest sens e nevoie de transparență, clar. În ceea ce privește convergența, convergența este problema esențială și aceasta este problema care a fost subliniată tot timpul. Cât câtă marjă poate fi oferită politicilor și când o reglementare sau o măsură comercială încalcă regulile comerciale. Acesta este, acesta este echilibrul pe care încercăm să-l creăm. Și, din nou, sunt de părere că raportul ne arată cât se poate de clar că este, există suficientă marjă de acțiune pentru politici și, de asemenea, dacă vă uitați la deciziile luate de organismele abilitate a soluționa de litigiile, vă dați seama că deciziile care au fost uh, luate cu 20 de ani în urmă sunt în continuare valabile. Acum nu pot să vorbesc despre implicarea parlamentarilor, ci, dar pot să vorbesc despre discuțiile portate de OMC cu diferiții actori. Întâlnirile anuale sunt foarte interesante, pot spune lucrul acesta. Există într-adevăr uh, tendința ca cei de o seamă să rămână împreună, însă în ultimii ani acest forum public a generat discuții cât se poate de concrete și foarte importante, fără a produce însă rezultate, pentru că rezultatele sunt de abilitatea OMC-ului. Și acum ajung la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Sunteți dezamăgit că nu, are, că nu există recomandări concrete în acest raport. Există recomandări în raport. E drept, nu sunt concrete, dar dacă ar fi fost uh, concrete, cu siguranță cei care le-au făcut uh, ar fi fost linișați pur și simplu, ar fi fost criticați că, iată, se vehiculează din nou recomandări care nu pot fi transformate niciodată în realitate. Important este <laughs> acum să ne întrebăm dacă există voința uh, politică necesară pentru reformarea OMC-ului. Acesta este punctul uh, esențial. Într-adevăr, există un caracter de autocenzură la nivelul acestui raport, dar acesta dovedește practic lipsa voinței politice. Însă, dacă privim uh, printre rânduri, acest raport ne arată cât se poate de clar că există o serie de teme care trebuie să fie negociate după încheierea agendei de la Doha pentru uh, dezvoltare. Mă refer, spre exemplu, la servicii. Și aceasta este o temă care cu siguranță trebuie să fie discutată. Raportul, un raport de genul acesta nu poate decât să facă sugestii, iar membrii sunt cei care, în final, trebuie să decidă dacă există posibilitatea negocierii acestor aspecte. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Urmează doamna Jorgensen. Dumneavoastră spuneați că există o serie de state care blochează discuțiile cu privire la facilitarea uh, comercială pentru a atinge alte obiective, le-ați putea numi. Doamna Jorgensen, N-aș vrea să le numesc, dar sper din tot sufletul că statele noastre vor, uh, se vor angaja mai constructiv la de Geneva și că vom uh, obține rezultatele pe care, de care avem nevoie pentru OMC, pentru atingerea obiectivelor agendei uh, de dezvoltare de la Doha, etc. Multe dintre întrebări au fost adresate mai degrabă autorilor raportului. Eu nu mă număr printre aceștia și tocmai de aceea nu o să răspund neapărat uh, pe larg la aceste întrebări. Mă voi axa în primul și în primul rând asupra întrebărilor adresate Comisiei. S-a pus uh, o întrebare legată de regulamentele noastre cu privire la produsele fitosanitare și siguranța produselor noastre alimentare. Dați-mi voie să vă spun că în Uniunea Europeană avem un cadru de legislativ privind produsele fitosanitare, care, bineînțeles, se aplică tuturor acordurilor comerciale ale Uniunii Europene. Acest uh, regulament a fost uh, aplicat pe deplin. Prin urmare, Uh, iată, vă confirm că aplicăm regulamentele deja existente și încercăm să dezvoltăm noi regulamente în cazul în care acestea sunt necesare pentru a asigura în proporție de 100% uh, sănătatea consumatorilor europeni. S-au pus o serie de întrebări cu privire la impactul uh, comerțului asupra egalității și dezvoltării statelor. Vă pot face trimite la documentul uh, creat de domnul Barroso în februarie, document care arată cât se poate declar care sunt regulile care trebuie să fie în, acceptate și puse în aplicare de, state, de state la nivel mondial, dacă e ca aceste state să se bucure de beneficiile comerțului global. S-au pus uh, întrebări sau fă, s-au făcut comentarii mai degrabă cu privire la caracterul general al acestui raport. Însă există o recomandare mai concretă în acest raport. Este vorba despre flexibilitatea necesară în discuțiile cu privire la runda de la Doha sau cu privire la agenda de dezvoltare de la Doha. Într-adevăr, iată, această recomandare este una con- Uh, cât se poate de substanțială, spre deosebire poate de alte recomandări cu un caracter mai general. De asemenea, într-o manieră foarte concretă, sunt reflectate în uh, acest raport evoluțiile la nivel mondial în domeniul comerțului, uh, evoluții care au avut loc în ultimii 10 ani și efectele acestor evoluții asupra negocierilor pe care le purtăm în ca precursori a discuției de la Geneva. Vorbeați de asemenea de pregătirile pentru conferința de la Geneva și uh, întrebați de asemenea care a fost reacția la OMC cu privire la acest, uh, sau după publicarea acestui uh, raport. Ei bine, la această întrebare nu vă pot decât răspunde că acest raport a fost uh, bine primit, a fost luat în considerare de către oficiali și uh, toată lumea își dorește ca um, recomandările acestea să primească mai multă, mai multă substanță în viitor prin intermediul discuțiilor. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Încheiem astfel uh, discuția pe marginea punctului 23. Le mulțumesc foarte mult uh, colegilor de la IPU Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la aceste discuții ale noastre, dar bineînțeles că nu vă dau afară, ci aveți uh, tot dreptul să rămâneți în sală pentru a discuta uh, alături de noi următoarele teme. Noi însă ne vom reuni din nou mâine cu dumneavoastră, asta în cazul în care doriți totuși să părăsiți sala, deci ne vom reîntâlni mâine la ora 10 Vă rog să veniți uh, în sală la, pe la vreo 9 și 15, asta pentru a ne asigura că începem la timp. Avem multe, multe de făcut în cadrul acestui uh, comitet consultativ, așa că vă rog să fiți punctuali. Acum vă mulțumesc pentru prezentă și colegilor Parlamentului European le cer să trecem, iată, la punctul 20 de pe ordinea de zi. Care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 May I ask who are leaving to do it as swiftly as... Vă rog, cei care pleacă din sală să o facă rapid și în liniște, astfel încât noi să ne putem continua ședința. Ah, okay. Next item again. Item 20. Deci, punctul 20 de pe ordinea de zi. E vorba de un aviz al comisiei noastre către ENVI, comisia responsabilă pe fond, modificarea directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și a directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Ă, raportor este Josefa Andres Barea și vom discuta amendamentele care au fost uh, depuse uh, la proiectul de aviz. Are cuvântul raportoarea. Mulțumesc, domnule președinte. Este un proiect de aviz uh, pentru Comisia uh, uh, Envi și așa cum am spus în întâlnirea anterioară, este vorba de un raport privind calitatea benzinei și energiile uh, regenerabile. Am primit 130 de amendamente. Uh, cred că asta arată uh, ce multă importanță se acordă acestui proiect de aviz. Există o serie de puncte pe care le abordăm aici. Primul recunoașterea uh, metodei prin care se calculează ilucul, schimbarea indirectă a utilizării terenului. Există controverse aici. Este greu să ignorăm acest lucru. De asemenea, trebuie să luăm act de faptul că trebuie să se lucreze pe baza unor date fiabile, uh, dovedite, care să nu poată fi contestate. Vorbim de o metodă fiabilă până în 2021. A doua generație de biocombustibil trebuie să îndeplinească aceleași criterii de durabilitate ca prima generație. Nu credem că modelul este suficient de matur pentru a fi lansat, pentru că impactul său în viitorul apropiat ar fi mare. Este nevoie, cred, de o perioadă de tranziție în care să dăm dovadă de flexibilitate. Am uh, luat notă cu interes un amendament privind energiile regenerabile în cadrul țintei de 10%. Aceasta ar schimba metoda Comisiei pentru că ar avea un impact puternic asupra pieții Sigur, scopul uh, este, suntem pregătiți să avem un amendament în acest sens. De asemenea, este interesant să încercăm să îmbunătățim, să îmbunătățim transparența și eficiența metodelor naționale. Nu știm dacă acest lucru trebuie realizat prin această directivă sau dacă statele membre vor hotărâ acest lucru. Ar fi bine dacă Comisia ar putea să clarifice această problemă. Este o chestiune cu un caracter tehnic uh, pronunțat. Am avut uh, întâlniri tehnice, dar acum trebuie să încercăm să mergem mai departe și să vedem unde, în ce puncte ne întâlnim. Trebuie să existe o metodă de a uh, rezolva problemele ridicate de raport. Sper ca Comisia să poată explica ce model se utilizează pentru uh, politica agricolă comună și ce model se uh, folosește pentru durabilitate. Președintele, să auzim acum și raportorul uh, Uh, din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportare pentru cuvintele de introducere, de prezentare a raportului. Mă bucur foarte mult și salut faptul că la prima reuniune tehnică între raportare și raportorii din umbră s-au cristalizat unele puncte care uh, vor putea constitui uh, elemente de compromis de exemplu, cu privire la criteriile de durabilitate, cu siguranță că va fi posibil să se apropie punctele de vedere ale diferitelor uh, grupuri. Uh, probleme uh, apar um, uh, cu privire la modelul de calcul ILUC, uh, precum și uh, înregistrarea multiplă Mai sunt și alte teme, cum ar fi reprezentarea și chiar și Comisia a adoptat deja în pozițiile sale, ă, a recunoscut faptul că modelul de calcul LUC este ă, deficitar ă, și că nu oferă rezultate sensibile și specifice. Eu aș vrea să o contrazic pe raportoare care spune că uh, raportul este, nu este perfect, dar mai are nevoie de o bază de calcul. În principiu, nu este greșit acest lucru, dar eu aș uh, avertiza pe oricine să nu fie de acord cu adoptarea unui model de calcul greșit sau deficitar. Trebuie încă de la bun început să ne uh, să ne uh, uh, preocupe acest lucru. Uh, am examinat un studiu recent al Universității Tehnice din Berlin care spune că modelul de calcul loc este supus unor mari oscilații și că în funcție de anumite factori se poate ajunge la variații, oscilații negative de 200 și dar pozitive de peste 1700%. Deci, Uh, haideți să aruncăm o privire și asupra uh, celor care, uh, acelor rezultate care ne sunt puse la dispoziție de către experți, de către oamenii de știință, înainte să luăm o decizie politică. Pentru că un model greșit de calcul ar afecta cu siguranță întregul sector economic și ar avea implicații și asupra ocupării forței de muncă. În al doilea rând, acele așa numitele înregistrări multiple, Uh, raportarea a vorbit despre ele și știu că, din punct de vedere politic, este foarte. Uh, este, de, se dorește de obicei împărțirea lumii în cei buni și cei răi. Dar uh, trebuie să spun că în ce privește producția de energie avem nevoie de interpretări și nuanțări totuși mai diferențiate pentru a putea distinge între Uh, combustibili buni și combustibili ecologici care nu sunt totuși așa de buni. Avem diferite generații de combustibil, avem uh, aceste generații diferite se dezvoltă uh, cu rapiditate diferită. Trebuie să ne concentrăm pe generațiile a doua și a treia, dar vă rog să nu mai împărțim lumea în bun și rău, în bile albe și bile negre, pentru că este mult mai complicată de atât situația. Apoi trebuie să ne gândim și la consecința num numărării, înregistrării multiple a biocombustibililor. De fapt, acest lucru uh, va duce la situația în care doar uh, 25% uh, dacă, dacă uh, facem ca uh, cu 25, doar 25% componentă ecologică un combustibil să fie considerat durabil în loc să conțină 100% componente regenerabile, atunci de fapt sectorul va pierde. Și uh, IMM-urile uh, europene și salariații europeni vor pierde pe termen lung și de aceea trebuie să fim prudenți în abordarea acestei chestiuni și trebuie să vedem mai întâi ce înseamnă pe termen lung pentru Uh, industria uh, și economia europeană această clasificare. Știm că suntem foarte dependenți de materii prime și că și în aceste condiții să te supui unui model care uh, are potențial de a crește și mai mult dependența este un lucru absolut greșit. De aceea cred că merită să ne uh, aplicăm mai mult asupra de detaliilor tehnice înainte să formulăm ceea ce credem că sunt soluții viabile. Mulțumesc și acum reprezentantul ALDE, spune președintele. Uh, mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc pentru un raport bun. Este o chestiune pe care o cunoaștem cu toții, care a luat uh, amploare, uh, date fiind uh, consecințele neintenționate. Vrem să reducem emisiile de dioxid de carbon și am crezut că venim cu o soluție bune, însă sunt mulți oameni deștepți care sunt mai deștepți decât noi și fac mai mulți bani în modalități mult mai interesante ceea ce ne-a condus pe uh, calea ILUC, uh, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor care nu a fost uh, planificată, de fapt. Uh, și eu și colegii am depus o serie de amendamente și cred că am abordat lucrurile într-o manieră constructivă. Mai ales uh, în această comisie am avut uh, mai multă informație, mai puțină informație de-a lungul timpului uh, în legătură cu uh, probleme comerciale. Însă amendamentul 44 prin acesta cerem să se facă o raportare completă către această comisie. Că pentru mine este un punct important. Proprietatea asupra pământului, mai ales în țările în curs de dezvoltare, este o problemă extrem de dificilă. Probabil că nu este o chestiune neapărat comercială, dar uh, atunci când vorbim despre schimbarea indirectă a utilizării terenului, uh, acest lucru a arătat că lumea în curte de dezvoltare nu are structura necesară de recunoaștere a proprietății asupra terenurilor. Uh, dealeri Uh, mărunți uh, vin la înțelepții uh, satului și preiau terenurile, creând presiuni mari pentru comunitatea locală, dar și presiuni economice pentru restul lumii. Am vorbit de multe ori despre comerț în raport cu drepturile omului. În Columbia am uh, accentuat foarte mult uh, această problemă și problema uh, proprietății asupra terenului se pare că uh, este promovată așa cum trebuie în această țară. Trebuie să avem în vedere chestiunea transparenței, o altă problemă asupra căreia uh, am lucrat și am uh, am uh, făcut uh, eforturi ca acest lucru să fie valabil pentru uh, recolte, dar și pentru silvicultură. Am fost recent într-un sat în Malawi. Am fost primul alb care a ajuns în acel sat și am fost uluită să aflu că niciun alb nu mai pusese piciorul pe acolo. Era un sat uh, izolat, dar aveau cu toții telefoane mobile. Deci, prin tehnologie, putem să ajutăm să obțină un grad mai mare de transparență. Vrem să uh, reducem emisiile de gaz uh, uh lucrând împreună cu Comisia, cu reprezentanții industriei, să lucrăm într-o manieră constructivă. Cred că acest raport vine la timp. Aș vrea să adaug și că sunt preocupată de un sistem uh, uh, contabil mult uh, prea complicat. Să încercăm să avem abordare rațională, să ținem lucrurile la un nivel de simplitate uh, adecvat. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Trebuie să încheiem discuțiile pe acest dosar rapid, așa încât vă rog să țineți cont de acest lucru. Paul Murphy cred că dacă se citesc amendamentele, este clar că amendamentele merg în direcții opuse și sunt două sau trei linii clare. Probabil că sunt aspecte asupra cărora vom uh, găsi un uh, compromis, altele în legătură cu care nu se va găsi un compromis. Din punctul de vedere, este, dacă vrem să fim serioși, atunci când vorbim despre emisiile uh, de gaze cu efect de seră, am atras consecințele în legătură cu uh, prima generație de biocombustibil. Dacă suntem serioși în legătură cu această uh, directivă și dacă vrem să abordăm în mod serios uh, gazele cu efect de seră, de aceea s-a pus, s-au depus un număr mare de amendamente, tocmai pentru a sublinia punctele cheie pe care încercăm să le evidențiem. În primul rând, introducerea mai degrabă a unui plafon de 5%. Noi am propus un plafon de 3%, dată fiind problemele pe care le-am discutat uh, la ședințele anterioare legate de uh, biocombustibilii de primă generație. Apoi, introducerea factorului ILUC din momentul în care directiva intră în vigoare și, în al treilea rând, întărirea criteriului Uh, viabilității, durabilității, uh, să uh, ne axăm atenția asupra acaparării terenurilor. Trebuie să ținem cont de acest lucru. În al patrulea rând, consolidarea sistemului de verificare, de conformare, de conformitate să vedem uh, modele prin care putem să verificăm și în al cincilea rând există o chestiune mai amplă sau un semn de întrebare în legătură cu în ce măsură unele din aceste produse care sunt descrise ca biocombustibil avansat de a doua generație îndeplinesc aceste criterii. De aceea Uh, ne propunem să retragem uh, de pe uh, listă o serie de astfel de combustibili, pentru că trebuie să fim siguri de beneficiile acestora. Mulțumesc. Președintele? Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Când, a fost, când s-a introdus această costă de 10%, eu am fost uh, strict uh, contra propunerii. Pentru că puteam să întrevăd încă de atunci că această cotă uh, va implica și multe investiții greșite dar am fost atacat că aș pune sub semnul întrebării principiile protecției mediu acum sunt certat pentru aceeași poziție că uh, uh, vreau să uh, îi ajut pe cei care fac investiții în acest sector și că nu fac ceva pentru scoaterea acestei cote din, din schema de utilizare. Trebuie să facem însă astfel încât, încât să nu cheltuim mai mulți bani decât este necesar și nici să nu uh, irosim locuri de muncă. Deci tranziția la cota zero trebuie să se facă treptat, dacă se face. În al doilea rând, eh, chestiunea importului trebuie reglementată asemenea chestiunii producției, pentru că nu putem admite ca cote, noi să ne eh, îndeplinim cotele de eh, biocombustibil prin import, deoarece nu putem să ne asigurăm producția proprie. Deci, uh, iată că am uh, constatat că uh, cota noastră nu este de natură să ne asigure necesarul de consum fără un import corespunzător. Iar în ce privește promovarea exporturilor, nu este permis și nu este normal ca biocombustibilul transportat din Brazilia în în Statele Unite să uh, fie înzestrat cu tot felul de preferințe tarifare și apoi să fie reexportat către Uniunea Europeană. Apoi, calificarea uleiurilor de uz alimentar folosite ca uh, biocombustibil este absolut uh, de neînțeles și de neacceptat. Pentru, pentru Belgia poate există un, un raționament, un argument de reutilizare a uleiurilor alimentare, pentru că aici se mănâncă atâția cratofi prăjiți că pur și simplu există cantitatea suficientă. Dar uh, uh, eu cred că uh, această calificare a uleiului alimentar uh, folosit ar putea să ducă la noi importuri din state terțe în curs de dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Des. Uh, mulțumesc și raportoarei. Vreau să subliniez tot ce a spus Elisabeth Köstinger și ce a spus și Bert Lange. Și uh, știți că sunt uh, fermier și am fost unul din primii care în Germania au cultivat rapița. Și eu nu, nu știu cum se, uh, cum se apreciază producția de rapiță la Iluc. Niciodată n-am văzut o muncă, o, un raport științific mai, mai delăsător decât cel care privește rapița. Pentru mine este absolut de neînțeles faptul că atâta tip când Uh, ardem combustibil uh, lichid, adică păcură, nu are niciun sens să folosim uh, culturi de genul rapiței sau biomasei pentru a produce combustibil, biocombustibil. Deci, dacă folosim biomasa pentru încălzire, atunci putem să înlocuim păcura Uh, și, și petrolul uh, pentru această activitate, această întrebuințare. Și în al doilea rând, uh, niciodată n-aș permite ca fermieri ca din curent să se producă din curent să se producă biocombustibil. avem, am nevoie de, com, de curent pentru a produce humus, pentru compostare și așa mai departe. Și nu înțeleg de deloc pervers de ce ar fi împotriva transformării rapiței în biocombustibil. Pentru că se cere tot timpul. Vă dau un exemplu. Pe 4, pe 4 tone de rapiță cultivate avem 3,2 tone proteine și 1,7 tone biocombustibil. Dar dacă în loc de so- eh, rapiță am cultivat soia, atunci am avea doar 2 tone eh, de eh, proteine. Și, și deci jumătate din cantitatea de proteine pe care putem obține față de rapiță. Avem nevoie de rapiță. Rapița este singura cultură care poate fi cultivată timp de 11 luni pe an, care nu produce eroziunea solului. Da? Și nu se poate ca ILUC, baza de calcul ILUC să distrugă aceste, acești parametri și să și, și de aceea trebuie în mod cât se poate nediplomatic să le pun sub îndoială competența. Înainte de a mă întoarce la raportor, să ascultăm uh, comisia, domnul Fanșten. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportarei pentru un raport bun și pentru o discuție fructoasă în această după-amiază. Putem vedea că este un subiect uh, care a suscitat și interesul dumneavoastră, lucru de înțeles, pentru că există aspecte de comerț internațional legate de acest uh, dosar pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. Cred că din punctul de vedere al Comisiei ar trebui să spunem că împărtășim punctul de vedere exprimat și anume că indiferent de soluția pe care o vom uh, adopta pentru a aborda chestiunea ILUC, trebuie să reziste controlului internațional, mai ales în cadrul OMC. Acesta a fost unul dintre principiile călăuzitoare în analiza pe care Comisia a făcut-o și în studiul de impact a fost unul dintre criteriile pe care l-am aplicat. Considerăm că propunerea pe care a făcut-o Comisia respectă acest lucru. Și aș vrea să vă explic în câteva momente ce propune uh, Comisia, mai ales uh, cu privire la uh, politica agricolă comună, pentru că nu numai în această comisie, ci ori de câte ori discutăm această uh, propunere, nu se știe ce implică PAC în uh, practică. Deci primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este uh, nu este vorba de un plafon în legătură cu câți biocombustibili de primă generație pot fi consumați sau produși. Este un uh, plafon asupra acestor combustibili. Vrem să uh, facem directivele să fie uh, stimulenți pentru atingerea obiectivelor. Dacă avem un plafon de 5%, asta nu înseamnă că statele membre nu vor putea să depășească acest nivel din punct de vedere al producției sau consumului de biocombustibil de primă generație. Nu înseamnă nici că uh, statele membre vor putea să acorde ajutor de, strat, de stat uh, dincolo de acești 5% pentru biocombustibilii de primă generație. Asta înseamnă că nu poți să depășești 5% în raport cu obiectivul tău și suplimentul de uh, biocombustibil uh, pe care, de care ai nevoie pentru a atinge obiectivul de 10% uh, trebuie să provină din biocombustibil de a doua sau de a treia chiar generație nu vrem să, dezvolt, să blocăm dezvoltarea biocombustibilor, ci este o, o măsură de a reduce stimulenții pe care uh, îi dăm prin legislația europeană. Uh, modelul uh, a fost discutat sau a fost abordat în mai multe intervenții. Uh, Comisia s-a pronunțat asupra necesității de a avea un model robust. Nu considerăm că valorile ILUC sau modelul care reiese sunt uh, suficient de robuste pentru a fi utilizate în scopuri de reglementare. Nu considerăm că putem să folosim modelul pentru a vedea ce tipuri de combustibil, de biocombustibil sunt uh, viabili sau nu, Uh, durabili sau nu, care trebuie sau, să primească sau nu ajutoare de stat. Vrem ca acest lucru să fie un semnal pentru o piață de a spori transparența uh, prin raportarea pe care statele membre trebuie să o facă uh, la comisie în ceea ce privește directiva privind calitatea combustibilului și directiva privind energiile regenerabile. Aceasta înseamnă că am luat deja Uh, în considerare faptul că există o serie de incertitudini legate de uh, model care nu vor fi depășite prea curând. Atunci când vorbim despre amendamentele propuse de această comisie, sunt atât de multe încât nici nu încerc să le parcurg, însă aș vrea să comentez asupra câtorva. În primul rând, ideea de Uh, cum să se evidențieze contabil uh, electricitatea regenerabilă, din resurse regenerabile. Uh, energiile regenerabile, electricitatea din surse regenerabile folosită în transporturi va conta și sugestia este ca să fie evidențiată sau să conteze mai mult, mai ales electricitatea Uh, folosită la circulația trenurilor beneficiază de un factor multiplicator. Chiar ce avem astăzi din punct de vedere a uh, ponderii uh, energiilor regenerabile în electricitate arată că suntem aproape de atingerea țintelor și nu asta este intenția noastră. Considerăm că e nevoie de stimulenți suplimentari pentru uh, vehicule electrice, dar nu și pentru electricitatea din surse regenerabile pentru alte moduri de transport. câteva aspecte care au fost reliefate pe durata discuției. Dreptul asupra pământului, proprietatea asupra pământului constituie o problemă importantă. Comisia a raportat asupra acestui aspect în raportul de progres la sfârșitului martie am ajuns la concluzia că pentru moment nu există dovezi că cererea suplimentară de biocombustibil în Uniunea Europeană a generat efecte negative în ceea ce privește utilizarea pământului, drepturile asupra pământului uh, și acapararea terenurilor în țările în curs de dezvoltare. Dar trebuie să avem în uh, atenție această problemă. Ultimul punct uh, se referă la contabilitatea multiplă, asta pentru a da uh, semnal pieții că există biocombustibil care trebuie să primească o valoare mai mare. E vorba de biocombustibili care sunt uh, uh, produși din deșeuri, de pildă, reziduri, sau alge care nu pun uh, presiuni asupra utilizării terenului. Vrem să, utiliz să evităm utilizarea terenurilor pentru uh, generarea de biocombustibili. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Raportoarea are cuvântul Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Eh, există multe discrepanțe, însă poziția este clară atunci când este vorba de ideea că nu vrem să asistăm la despăduriri sau uh, reduceri eh, ale surselor de alimente. Dacă iluc va face uh, față provocărilor și rezistă acestor, așa cum a spus uh, uh, Comisia, e bine, dar nu știu dacă e singurul model. Poate că există și alte modele care pot să fie folosite. Comisia pare să spună că acest model ILUC va rezista testului. acceptăm modelul? Asta este prima întrebare. A doua întrebare. Dacă vom avea o numărare multiplă sau valori multiple pentru diferite substanțe, vom lucra pe bază de procentaje. Asta trebuie să preocupe și Comisia și pe noi în studiul de impact. S-a cerut să se analizeze uh, această problemă. Apoi, când s-a vorbit despre apărarea intereselor întreprinderilor uh, uh, care au investit în această problemă, poate că greșesc, dar mi se pare că biocombustibilii de a doua generație nu sunt uh, produși așa cum trebuie și rolul acestui raport este să stimuleze. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să lăsăm o marjă de manevră pentru combustibilii de primă generație. Avem o serie de probleme tehnice pe care trebuie să le rezolvăm. Trebuie să transmitem un mesaj clar uh, industriei. Vrem să protejăm planeta, nu vrem uh, să se producă biocombustibil pe terenuri unde ar trebui să fie Uh, produse alimente. Acesta este un mesaj foarte clar. Însă, din partea Comisiei, acest mesaj nu a fost clar, așa încât cred că trebuie să lucrăm uh, în continuare pe această problemă. Indeed. Vă, Vă mulțumesc, într-adevăr, o temă foarte importantă. Votul la următoarea ședință a Comisiei noastre în luna iunie. Și acum trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea unui raport cu privire la activitățile delegației INTA în Trinica, Trinidad și Tobago. Acolo am participat la reuniunea Cariforum UE, care a fost uh, creată nu de mult. David Martin este raportorul nostru și are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, vă rog să fiți atenți. Domnul Martin, vă amintesc că tocmai comisia noastră a insistat asupra faptului că după punerea în aplicare a acordului uh, de parteneriat economic cu CariForum, trebuie creat neapărat uh, o, un grup care să evalueze reușitele acestui acord. Ei bine, acest grup a fost creat, ne-am întâlnit pentru prima dată în 2011 și această întâlnire din Trinidad și Tobago a fost cea de-a doua noastră întâlnire. Organizarea a fost min- minunată, uh, mulți parteneri din Caraibe ni s-au alăturat, noi am participat în număr de șase, dar fiecare dintre europarlamentarii participanți au uh, depus eforturi uh, substanțiale și, bineînțeles, le mulțumesc pentru asta și, cum de altfel, mulțumesc și secretariatului. Mai întâi de toate, am discutat despre reguli, despre regulile care trebuie să se aplice. Am fost încântați de faptul că unele dintre reguli deja se aplică. Am discutat în trinitate și topago despre cine și cum trebuie să prezideze. Iată, lucruri administrative, dar care sunt importante, cel puțin în prima fază. Aceasta a fost prima sesiune. La a doua sesiune am avut o prezentare a pre- directorului general al Cari Forum. Prezentarea a fost impresionantă, am fost încântați de activitățile domniei sale. Noul director general, spre deosebire de fostul director general al Cari Forum, pare să fie foarte un, un adevărat profesionist, lucru care nu poate decât să ne bucure. Domnia sa a vorbit despre scăderile tarife, tarifare, în special în ceea ce privește hârtia și uh, vehiculele la mâna a doua. Niciuna dintre aceste probleme nu a fost rezolvată, pentru că, din punctul de vedere al Comisiei, acordul este foarte, foarte clar în ceea ce privește aceste scăderi tarifare. De asemenea, în prezentare au fost menționate o serie de aspecte care nu ar fi fost întrunite de către partenerii europeni. S-a vorbit de asemenea despre ajutorul pe care pe viitor Uniunea Europeană îl va oferi statelor din Caraibe. S-a pus accent asupra industriilor uh, culturale care pot contribui la dezvoltarea educației, sportului și uh, uh, studiilor privind patrimoniul național. Iată, aceste aspecte sunt puse în discute și, iată, extragem beneficii prin intermediul acestui acord și de pe urma acestor sectoare. Am discutat uh, de asemenea și despre cerințele privind eliberarea vizelor către cetățeni din Caraibe care vin în Uniunea Europeană. Aceasta nu ține neapărat de, această temă nu ține neapărat de acordul nostru de parteneriat economic, dar a fost o temă pusă în discuție. Uh, Uh, se consideră sau partenerii noștri consideră că cerințele privind eliberarea de vize sunt discriminatorie și, discriminatorii și speră că lucrurile se vor îmbunătăți în curând. De asemenea, în această a doua sesiune ne-am întâlnit cu o serie de profesioniști uh, care au pus în discuție atât efectele benefice ale acordului de parteneriat economic, uh, care au menționat și câteva Um, aspecte care trebuie neapărat să fie rediscutate pe viitor. De asemenea, am discutat despre problema educației, despre accesul uh, studenților la universitățile din respectiva parte a lumii și despre primirea unor studenți în Europa. De asemenea, am vorbit despre turism, iar conferința s-a încheiat cu o întâlnire uh, pe care am avut-o cu toți uh, ambasadorii europeni din zonă. O, nouă întâlnire încununată de succes. Deci, cele două zile au fost, uh, a fost minunată. Suntem impresionați de modul în care reuniunea a fost organizată, dar tragem și învățături de pe urma acestei întâlniri și anume acelea că, iată, acordul nostru de parteneriat economic nu funcționează prea bine și trebuie să funcționeze mai bine în curând. Domnul președinte, iată, iată ce privire echilibrată. Și acum dăm cuvântul colegilor. Domnul Fisas, membru al delegației de altfel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu toate cele spuse de domnul Martin. Domnul Martin a condus într-o manieră excepțională delegația noastră. Colaborarea uh, între membrii delegației a fost uh, excelentă de asemenea, organizarea a fost minunată. Iată, vorbim despre state pe care trebuie să le ajutăm să depășească o serie de dificultăți. Printre acestea se numără și uh, diferite forme de asociere, diferite uh, asociații care nu sunt uh, întotdeauna benefice pentru uh, state. Există CariForum, există și alte organizații, fiecare organizație are o altă componență și niciodată aceste organizații nu se reunesc. Uh, și tocmai de aceea, iată, discuțiile cu acești parteneri ai noștri devin mai dificile. Și mai există și problema insulelor caraibiene, care sunt de fapt o teritorie europene, iată, toate acestea duc la dificultăți în uh, purtarea unor discuții coerente. Domnul Martin are perfectă dreptate, trebuie să continuăm aceste dezbateri, aceste uh, discuții. Eu sunt membru al Comisiei DEVE și voi insista din nou asupra acestui aspect. Personal sunt foarte interesat de subiectul privind vizele. Iată, acest subiect a fost, de fapt, pus în discuție de uh, gazdele noastre. Gazdele noastre cer mai multă flexibilitate din partea noastră. S-a vorbit, de asemenea, despre sectorul cultural, uh, Nu are sens să repet toate cele spuse de domnul Martin. Cam atât din partea mea. Domnul președinte, mai dorește cineva să intervină? Da, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu lui Martin pentru, cum a, pentru modul în care a condus delegația. Iar uh, un domeniu foarte stimulant Parlamentul European iată, se apropie de statele din Caraibe sau încearcă să o facă. Dar statele din zona acestea, aceasta sunt practic privilegiate, sunt apropiate de Statele Unite ale Americii, fac parte din America Latină și de asemenea poartă negocieri și discuții cu Europa datorită legăturilor istorice existente cu Europa. Ei bine, am vorbit uh, săptămâna trecută despre acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii și mm, pornind de la aceste discuții, iată, ne dăm seama că și în Cariforum problema sectorului cultural trebuie să fie mai accentuată. Uh, omologii noștri sunt foarte mândri de producția lor culturală. Consideră că au ceva de vândut și că au ceva să ne aducă la cunoștință. Iată, tocmai de aceea sectorul acesta cultural trebuie să fie în centrul atenției noastre pe viitor. Un alt subiect uh, subliniat adeseori de omologii noștri a fost cel al vizel, vizelor. Cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce privește acordarea de viză pe viitor, pentru că nu există problema imigrației de acolo. Mulțumesc, spune domnul președinte. Uh, David, care este, după părerea ta, sau cât de mult uh, s-au implicat uh, parlamentarii din Califorum în discuții? Domnul Martin. Bună întrebare. Acest forum uh, parlamentar uh, presupune o relație între parlamente. Participarea la reuniune a fost una la nivel înalt. Am ni s-au alăturat o serie de miniștri, miniștri uh, pentru comerț, însă forumul acesta practic are obiectivul de a-i aduce mai aproape pe parlamentarii din diferitele uh, Uh, state. Prin urmare, iată, nu, nu știm neapărat, dat, dat fiind acest amestec al nivelului înalt, în ce măsură parlamentarii propriu-ziși sunt uh, implicați în negocierile privind acordul uh, de parteneriat economic. Domnul președinte, cred că implicarea uh, parlamentarilor este absolut esențială și iată, trebuie să urmărim acest uh, acest uh, aspect. Și acum trecem la punctul 26, situația actuală a negocierilor în curs ale tri- trilogului. Niciunul dintre raportori nu este în sală, însă poate vă pot eu spune câte ceva despre aceste triloguri. În ceea ce privește Asistența macrofinanciară oferită Georgiei și uh, cadrul financiar multianual, iată două dosare legate unul de celălalt, în, acest, uh, în, aceste, în ceea ce privește aceste subiecte, ne apropiem de un acord final cu Comisia. Uh, Comisia și-a retras propunerea cu privire la o, un regulament cadru, însă, cu toate acestea, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un la un consens asupra unui acord virtual, oarecum. Noi am decis să adăugăm dosarului privind Georgia o declarație comună în care să se consfințească acest consens al nostru. Deci, iată, împușcăm două păsări cu o lovitură, avem o decizie privind Georgia și mai avem și o declarație comună care cuprinde uh, acordul uh, pe ansamblu pe care, la care am ajuns cu Consiliul și iată, nu mai avem o propunere din partea Comisiei, pentru că Comisia și-a retras uh, propunerea. Poate că în seara asta, pentru că peste vreo jumătate de oră vom avea un, din nou trilog cu Consiliul, deci poate că în seara aceasta vom ajunge la un acord final. Un acord final pe care ni-l dorim din tot sufletul, pentru că, iată, ne chinuim de ceva vreme, vreme să ajungem la un consens cu privire la uh, Georgia. De asemenea, acum uh, În ceea ce privește Omnibus 1 privind comerțul, raportorul nostru, domnul Leichtfried, așteaptă acum reacțiile raportorilor din umbră pentru a putea spune Consiliului dacă suntem satisfăcuți sau nu. E foarte propun, probabil ca întreaga echipă să fie de acord cu propunerile Consiliului, Comisiei, dar în ceea ce privește Omnibus 1, 1 din păcate, n-am ajuns într-o fază finală. De ce? Pentru că oferta pe care Consiliul ne-a furnizat-o nu, nu este satisfăcătoare per ansamblu. De fapt, Consiliul nu, nu vrea să se apropie de poziția noastră. Ambele dosare sunt interconectate, prin urmare, decizia finală poate fi luată asupra ambelor, doar asupra am, ambelor. Ce înseamnă asta? Chiar dacă ajungem la un acord cu privire la Omnibus 2, va trebui să așteptăm o decizie finală în ceea ce privește Omnibus 1. Dar uh, eu personal cred că vom ajunge la un acord până la finele președinției uh, irlandeze. Președinția irlandeză a stimulat foarte mult uh, negocierile și, uh, ca urmare a acestui aport, cred că în următoarele săptămâni vom ajunge la un acord final. Iată o veste bună. Există întrebări? Domnul Martin, sunt foarte încântat uh, de progresul înregistrat asupra Omnibus 2. Chiar credeți că vom încheia discuțiile până la finele președinției irlandeze asupra pachetului? Domnul președinte, eu sunt optimist. Vă spuneam că uh, Comisia a, și-a retras o propunere legislativă. Este pentru prima dată în cadrul acestui mandat legislativ când se întâmplă așa ceva. Comisia nu este de acord cu uh, acordul uh, la care au ajuns ceilalți doi legiuitori dar iată că, din fericire, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord. Bineînțeles că acest acord nu poate să se transforme într-un regulament, dar poate să se transforme într-o declarație comună care acționează precum un regulament. Declarația comună nu are forma unui regulament, dar uh, acționează ca atare. Prin urmare, datorită acestei declarații comune, vom reuși pe viitor să oferim ajutor uh, diferitor state care au nevoie de ajutor uh, într-o manieră cât se poate de eficientă. Iată un rezultat uh, minunat pentru Uniunea Europeană, dar un re- rezultat foarte bun și pentru statele pe care ne dorim să le ajutăm. Iată o soluție uh, uh, originale, e drept, dar la care serviciile noastre juridice nu îi găsesc uh, hibe sau căreia nu îi găsesc hibe. Iată, până la urmă am reușit să, să ajungem la, la un acord foarte bun pe care nu putem decât să-l salutăm. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, în ceea ce privește, trecem la punctul 27, grupurile de monitorizare. Există vreun responsabil în sală? Da, Bernd.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 Abschluss eines Handelsabkommens wir am Ball bleiben und äh, die Implementierung insbesondere hinsichtlich Kolumbien. Acum, în ceea ce privește Columbia și uh, Peru, am decis să însoțim uh, uh, sau să urmărim foile de parcurs. Ne vom întâlni la fiecare două luni cu ambasadorii din Peru și Columbia. Vom invita la aceste întâlniri și Comisia Europeană, pentru că Comisia Europeană și-a asumat responsabilitatea de a însoți acest proces, de a evalua acest proces. Și, după cum am spus clar în rezoluția Parlamentului European, la un an după intrarea în, viga, în vigoare a acordului, vom organiza un seminar uh, un seminar la care vom invita Columbia, vom invita Peru de asemenea, uh, și anume reprezentația ai societăților uh, civile din aceste state, pentru a vedea în ce măsură acordul a fost implementat. Vă mulțumesc! Pentru regiunea Caucazului este cineva responsabil în sală? Se pare că nu. Vietnam? Uh, și pentru Vietnam? Nu. India? Ah, da. Maria Maria. Te rog. Gracias, Domnule președinte, vă mulțumesc. Um, ședința e deja foarte înaintată, de aceea voi fi doar foarte succintă. Um, acordurile, uh, negocierile cu India nu sunt tocmai uh, simple. Am avut o reuniune cu grupul de monitorizare, de fapt mai multe reuniuni, și suntem și în contact direct cu negociatorul din partea Comisiei Europene. Am avut și întâlniri informale multiple cu uh, uh ambasadorul și am făcut și vizite la Dili și la Calcuta. Situația este incertă în continuare, asta pot să vă spun. După Uh, iulie sau septembrie nu o să mai putem face foarte mult, pentru că în decembrie se pregătește India pentru alegeri. Și atunci ne punem întrebarea cât timp mai avem la dispoziție. Apoi, uh, guvernul se află într-o situație dificilă pentru că există o oarecare instabilitate și există multe necunoscute politice. Eh, India nu a fost în măsură să, nu a fost în stare să adopte o legislație univocă în ce privește achizițiile publice și eh, sectorul asigurărilor. Parlamentul nu a fost în măsură să ia niște decizii foarte clare și, după cum dumneavoastră știți eh, cu toții, guvernul a fost puternic afectat de acuzații de corupție. De aceea cred că fereastra de oportunitate care se, ni se deschide aici este undeva la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, um, când um, putem uh, ajunge cel puțin la un acord preliminar. Uh, pentru un acord global în această legislatură nu pot să vă garantez. Dar trebuie să existe oarecare condiționalitate. Adică ajungem la un acord, dar de principiu, dar <clears throat> din punct de vedere formal nu putem oficializa, trebuie să așteptăm noul Parlament. Iar, iar noul Parlament, înainte de adoptare, va trebui și el să-și exprime acordul. Aceasta este calea pe care am putea merge, dar mai există unele subiecte uh, Eh, subiecte tabu, blocate, eh, sectorul constructor de automobile, de subansamble, dar și cel al băuturilor spiritoase și al vinului. În special în sectorul constructor de automobile, Există încă multe de făcut și dacă nu se ajunge la o propunere acceptabilă din partea părții indiene, atunci eh, situația va fi tot mai dificilă. Pe acest fundal, cred că trebuie să așteptăm chiar sfârșitul lunii iunie, mijlocul lunii iulie, uh, înainte de a merge mai departe. Dacă până atunci nu se va fi întâmplat nimic semnificativ, atunci trebuie să vă spun că mă tem că uh, nici Parlamentul European, nici Parlamentul Indian nu vor reuși în uh, legislația, uh, legislatura curentă să uh, ajungă la o decizie finală. Um, deci eu aș putea să propun și acum o rezoluție, dar uh, vă spun, până la mijlocul iulie nu cred că aceasta ar trebui discutată și adoptată. Pentru că la mijlocul iulie, cel târziu, vom uh, aduce tema în discuție. S-a, făcut deja foarte mult. Dar dacă am uh, opri acest efort, ar fi păcat de, de ce s-a făcut până acum. Deci trebuie, nici nu trebuie să așteptăm ca noul Parlament să discu- rea discuțiile. Da? Deci noul Parlament va trebui nu să rea discuțiile de la zero, ci doar să oficializeze un, un rezultat de negocieri care a fost atins de Parlamentul actual. Noi, Parlamentul European, trebuie să arătăm foarte clar că vrem să mergem înainte cu negocierile, dar deocamdată asta e situația. Mulțumesc, domnule președintele. Pentru Mercosur avem o delegată? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că ziua a fost una foarte lungă, am avut uh, discuție cu Luis Ianiev, uh, în calitate de președinte și reprezentantul uh, Mercosur, Ana Miranda a fost uh, participant din partea verzilor, mai a fost și un reprezentant de la socialiștii și democrați. Uh, iată, aceasta a fost delegația noastră. Uh, discuțiile au fost satisfăcătoare, au arătat care sunt noile posibilități de continuare a dezbatere pe diferite dosare. Am, în Uruguay, prima noastră stație, am fost foarte activ. Uruguayul are un interes foarte clar și manifest în cooperarea cu noi. A fost, o, a fost uh, de altfel și ultima reuniune dinaintea unui acord pe care urmează să-l stabilim, un acord final. Există o bună marjă de negociere și uh, mediul economic uh, uruguayan are un interes foarte clar în adoptarea unui acord. Deci mă refer doar la Uruguay. Uh, atât uh, Camera de Comerț și Industrie, cât și uh, societatea civilă, sindicatele, jurnaliștii ne-au arătat că există un mare interes din partea Uruguayului în a semna acordul. Și președintele și vicepreședintele au avut aprecieri pozitive și um, Uruguayul ne vede undeva și într-un rol de mediator, dacă permiteți, pentru păstrarea echilibrului din regiunea lor. Președintele Mojica este evident un, un fenomen, un, un tip foarte original, care a început cu o lecție de filozofie în întâlnirea noastră. Uh, uh, dar în același timp, uh, chiar dacă mi-a spus că are nevoie de un um, Uh, acord și își dorește un acord, a spus pe limbajul amanților, dacă tu nu mă vrei, eu îmi caut altul. Și ne-a arătat că uh, poziția Uruguayului este foarte clară. Uh, în același timp, pentru Uruguay este important un acord cu, cu Mercosur care, care trece dincolo de limitele unui acord de liber, liber schimb și care ajută și procesul de uh, Eh, democratizare. În Argentina situația a fost însă cu totul eh, diferită. Poziția a fost mult mai reținută, eh, acolo încă se bate această monedă a naționalismului și de aceea lucrurile au fost prezentate cu totul altfel. Chiar dacă societatea civilă are interes să, este interesată să ajungem la acord, sindicatele sunt foarte interesate, Uh, situația este totuși diferită. Uh, vizita a fost desfășurată chiar pe 1 mai, deci am avut parte și de unele demonstrații ale muncitorilor. Uh, argentinienii își doresc însă în special în special o progres pe calea <clears throat> acordului de liber schimb. Președinta Kirchner nu ne-a acordat o întrevedere, ceea ce ne-a dezamăgit puțin. Acordul cu Mercosur încă nu este adoptat, dar există un acord uh, uh, deja încheiat cu uh, țările din regiunea Pacifică și Columbia și Peru sunt riverane, am putea spune, da? Și de aceea sunt afectate deja de domeniul de aplicare a acestui acord, ceea ce însă are impact și asupra situației din Argentina. Și acum Argentina este presată, pe de altă parte, și de negocierile pentru acordul comercial între UE și SUA Uh, Argentina, Argentina uh, dorește ca acordul să fie uh, echitabil, a insistat asupra sistemului de preferințe generale, a insistat asupra organismelor modificate genetic. Vreau să știe care este raportul, poziția noastră pe această chestiune în raport cu Statele Unite. În ansamblu pot să spun că situația s-a schimbat, Uh, în Mercosur, acolo se dorește un acord cu Uniunea Europeană și uh, va fi făcută o evaluare la sfârșitul anului despre posibilitățile de a progresa pe diferitele uh, dosare. Deci s-au făcut pași. Pe, pe de altă parte, există așteptarea din partea partenerilor noștri Mercosur ca, statele, ca Uniunea Europeană să facă un pas înainte în uh, Uh, aceste, gestion, uh, în aceste relații. În ce privește Brazilia, uh, există o tendință de încheiere preferențială a unor acorduri bilaterale, ceea ce am constatat de altfel și în Uruguay. Pentru China este cineva? Can make it very short. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Vom avea o reuniune a, reuniune a grupului de monitorizare pe 6 iunie când vom discuta și negocia aspecte actuale de conflicte comerciale între UE și China și vom vorbi și despre preconizatul TTIP între UE și China. Um, deci uh, vom invita și pe coordonatorii INTA și pe alți uh, câțiva membri la aceste discuții pe care le considerăm importante. Ting. Mulțumesc, spune domnul președinte. La diverse nu văd că există subiecte înscrise. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 17 iunie, începând cu orele 3 după amiaza. Vă mulțumesc, la revedere! Okay, I'll be there.